Textul verbal este adoptat în forma sa. Ajungem acum la programul de lucru al Comisiei, în forma unei declarații a Comisiei și dau în primul rând cuvântul președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker. Domnule președinte, este foarte dificil să vă prezint cu, într-un ton liniștit programul de lucru al Comisiei pe anul 2015, în, după cele întâmplate în Pakistan în această dimineață. Însă, aș dori să uh, vă felicit pentru faptul că ați primit uh, premiul uh, Carol cel, Carol cel Mare și eu am primit sunt laureat al acestui uh, premiu, în primul rând în calitatea de prim-ministru al uh, Luxemburgului și în uh, o a doua oară în uh, calitate, în nume personal. În ce privește programul de lucru al noii comisii, Dați-mi voie să vă spun, domnule președinte, că după uh, campania electorală unde mi-ați fost uh, rival amical ca și Guy Verhofstadt și alții, uh, cetățenii europeni vor un nou început în Europa. Este cel puțin impresia pe care am avut-o după ce am vizitat 20 de țări și 33 de orașe europene ceea ce m-a ajutat să mă reîndrăgostesc de Europa, pentru că sunt foarte rare momentele în care, într-o perioadă atât de scurtă de timp, poți vizita atâtea locuri, poți vedea, poți întâlni atâția oameni, bărbați și femei. Suntem de acord că în timpul procesului uh, de instalare a noii comisii, ca aceasta să se concentreze asupra esențialului și Comisia se concentrează pe marile subiecte uh, de-a lungul liniilor directoare pe care le-am uh, dezvoltat în fața noastră pe 15 iulie și la sfârșitul octombrie. Uh, cred că am fost de acord că toate problemele care există în Europa nu sunt neapărat probleme care trebuie rezolvate de Uniune și de către Comisie. Mulți dintre noi considerăm că trebuie să reabilităm principiul subsidiarității și să lăsăm la nivelul de putere uh, relevant uh, rezolvarea problemelor care uh, se poate face cel mai bine la acel nivel, fie că e vorba de state membre, de regiuni sau de colectivități locale, pot aduce răspunsuri multor probleme care există în Europa. Pe baza acestui principiu și respectând liniile directoare ale Comisiei, am examinat 452 de inițiative legislative care sunt în acest moment uh, discutate și se pregătesc să intre în dezbatere. Am făcut acest lucru gândindu-ne la marile priorități uh, pe care trebuie să le aibă Uniunea Europeană. Marea prioritate, cea care, fără îndoială, gravitează în jurul elementelor de creștere economică și de creare de locuri de muncă. De aceea, la trei săptămâni după instalarea comisiei mele, am propus un plan ambițios de investiții care va ocupa nu doar, nu, ne va ocupa nu doar mințile, ci și toate ședințele în următoarele șase luni și uh, Parlamentul European se asociază intim și cu curajul muncii bine făcute la examinarea acestei propuneri. Am dorit, domnule președinte, să limităm numărul de noi inițiative pe care le vom lansa. A existat uh, o vreme când Comisia lansa 135 de inițiative pe an. Noi vom anunța 23 de inițiative noi pentru 2015, mai ales că vom prezenta uh, programul de muncă, de activitate pentru 2015 și nu cel care se va întinde pe durata întregii legislaturi vom uh, limita numărul noilor inițiative și vom aplica principiul adesea contestat al uh, discontinuității, motiv pentru care am uh, hotărât să retragem, să schimbăm, să amendăm 80 de texte care se află pe masa legislatorilor. Printre noile inițiative, în afară de programul de investiții, care are evident importanța sa, se află tot ceea ce are legătură cu fiscalitatea. Repet aici faptul că Comisia va prezenta o directivă privind schimburile automate de decizii uh, anticipate. Tax ruling, așa cum se spune într-o franceză anglicizată. Mai mult, Comisia va prezenta un program de acțiune de luptă împotriva evaziunii fiscale și fraudei fiscale, uh, utilizând uh, principiul că uh, țara de beneficiu va trebui să devină țara de impunere. Și vreau să spun foarte amical că sunt sensibil față de faptul că uh, în fiecare zi mi se cere să facem ceea ce am spus că vom face. A, vom face. Asta vom face în 2015. Franz Timmermans, pe care îl felicit pentru ardoarea cu care a coordonat uh, activitățile Comisiei, începește programul de lucru al acesteia, s-a văzut cu toți comisarii separat și a pregătit acest program de lucru împreună cu Consiliul de Miniștri și cu Parlamentul European, trebuie să spun, are un mare merit, uh, meritul acestei activități încheiate și din acest motiv, domnule președinte, cu acordul noastră o să-i dau uh, cuvântul vicepreședintelui, primului vicepreședinte pentru a ne da detaliile acestui program. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Și acum dăm cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnul Timmermans. Vă mulțumesc, domnule președinte. Congratulations. Dați-mi voie să vă felicit și eu. Acest premiu este un premiu care pentru dumneavoastră și pentru mine înseamnă deosebit de mult, pentru că, iată, venim tocmai din această regiune. Aachen este orașul cel mai important din regiunea noastră și ideea acestui premiu, Carol cel Mare, se leagă de ideea istorică de a vindeca rănile celui de-al doilea război mondial. Acest premiu este cea mai înaltă distinție, una din cele mai înalte distinții pe care poate primi un european și vă felicit, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și Parlamentului European pentru ampla cooperare de care ne-am bucurat în pregătirea programului de lucru al Comisiei. După cum spunea domnul președinte Juncker, vrem să ne concentrăm pe prioritățile pentru anul care vine și vrem să vorbim de, acum de 2015, nu de 2016, 2017 și așa mai departe. Sigur, Comisia va avea și priorități pe termen mediu și lung, dar acestea se vor regăsi în programul de lucru pentru anii respectivi. Această comisie vrea să realizeze într-adevăr o schimbare a modului în care lucrăm. Asta o putem face doar într-o colaborare strânsă cu Parlamentul și cu Consiliul. În prezentarea de astăzi, prin urmare, regăsiți și o invitație adresată dumneavoastră de a folosi această, acest program de lucru ca o platformă de discuții cu celelalte instituții în efortul de a coopta și celelalte instituții în această relație de cooperare. Avem 23 de noi măsuri pe listă, nu mai punem absolut totul pe listă pentru că ne e frică să nu scăpăm ceva și evidențiem într-un astfel de document de acum încolo doar lucrurile pe care le facem în 2015, nici mai mult, nici mai puțin. Asta nu înseamnă că pentru inițiativele viitoare nu vom începe munca pregătitoare deja din vreme. E vorba de inițiative pentru anii UCVIN 2016-2017, revizuirea uh, cadrului financiar multianual și așa mai departe. Aceste lucruri sigur se vor face și Parlamentul va fi ținut la curent. După cum spuneam, domnul președinte, prima noastră prioritate este să punem în aplicare planul de investiții pentru Europa. Știm că putem acționa rapid și ne vom prezenta strategia în prima lună a mandatului. Acum trebuie să ne asigurăm că putem într-adevăr debloca investițiile în economia reală, 350 de miliarde de euro în următorii 3 ani. Vom uh, propune un pachet legislativ privind economia digitală, piața unică digitală. Acest lucru, lucru se va realiza prin completarea legislației privind telecomunicațiile, mediul prin simplificarea achizițiilor online, prin amplificarea cibersecurității și prin introducerea digitalizării în toate sectoarele. Vom uh, lua măsuri pentru a ajunge mai aproape de o uniune energetică la nivel european, în efortul de a integra piețele energiei din statele membre și de a promova tehnologiile ecologice. O uniune monetară și economică mai strânsă este esențială pentru stabilitatea zonei euro. De asemenea, vrem să creăm o uniune a capitalului în același efort de a atrage mai mulți investitori în Europa. Vrem în același timp să reanimăm dialogul social la toate nivelurile. Vrem să promovăm egalitatea de șanse în societatea noastră. Vom încerca să sprijinim statele membre atunci când e vorba de a reintegra pe piața forței de muncă șomerii sau pentru a oferi locuri de muncă celor tineri vom veni cu un pachet de măsuri menite a promova mobilitatea forței de muncă, sprijinind în același timp eforturile statelor membre de a asigura că ajutoarele de stat sunt distribuite în mod judicios și meritat. În materie de impozitare, ne vom asigura că fir- companiile sunt impozitate acolo unde își desfășoară activitățile, inclusiv atunci când vorba de economia digitală vom veni cu o serie de propuneri privind transparența regulamentului fiscal și vom relansa munca noastră la crearea unei baze de date unitare pe teme de fiscalitate. Cetățenii europeni așteaptă îmbunătățiri și când e vorba de politicile de migrație la nivel continentului nostru. Vom consolida și agenda primind o reglementare mai bună și ne vom angaja și pe viitor pe calea asigurării schimbărilor democratice. Am stimulat transparența întâlnirilor noastre și aștept cu nerăbdare să văd cum am putea discuta împreună cu Parlamentul pașii următori în acest sens. Am analizat acest plan cu un ochi critic. Vom reuși să creăm locuri de muncă Vom reuși să aducem plus valoare dincolo de ce pot face doar statele membre. Vom reuși să schimbăm concret situația din teren fără a spori povara deja existentă. Și de asemenea, ne-am întrebat dacă aceste inițiative respectă cele 10 priorități pe care președintele Juncker vi le-a adus ca propuneri atunci când candida pentru această funcție. Am selectat aceste propuneri dintre cele 400 care sunt în cauză, aplicând principiul de continuitate politică din acordul cadru cu cele, între cele două instituții pe care le reprezentăm. Acest principiu este adesea menționat, însă de multe ori în practică e greu de pus în aplicare. Asta după câte am ajuns și eu să descoper în ultimele săptămâni. La începutul unui nou ciclu legislativ e timpul pentru un nou început. Cu adevărat să ne concentrăm pe acele inițiative care creează locuri de muncă, care asigură creștere economică, creau șanse de a fi adoptate în viitorul apropiat. Și am analizat propunerile din toate sectoarele și am vrut să și am decis ce păstrăm, ce amânăm sau ce eliminăm. Vrem rezultate concrete. Sigur. Și atunci unde ne-am dat seama că propunerilor inițiale nu li se va da curs sau nu vor fi adoptate în forma inițială, am trecut la modificări sau retrageri. La fel, în acest mod am procedat în materie de impozitare a resurselor energetice. Am retras această propunere pentru că nu consideram că vom atinge obiectivele inițiale. De asemenea, am retras propunerea inițială privind economia circulară. Asta pentru a crea loc pentru o abordare nouă, mult mai eficientă. Dați-mi voie să termin, vă rog. Și după aceea puteți să strigați la noi. Sau probabil nu. Poate nu va fi necesar. Vrem să ne asigurăm că economia circulară este într-adevăr abordată în mod circular și nu doar într-un semicerc. Vom retrage actuala propunere legislativă pentru reciclarea deșeurilor și vom veni cu o propunere holistică ce va acoperi întregul cerc, întreaga idee de economie circulară. Și o să facem asta foarte repede, anul viitor, pentru că dorim ca această economie circulară să fie gata, să intre în acțiune atunci când se va aplica planul Juncker. Vrem ca acea economie care beneficiază de investiții planificate să fie integrată în economia circulară. Dacă retragem actuala propunere legislativă, o facem pentru că vrem să-i substituim ceva mai eficient, mai cuprinzător, pentru că vrem tocmai să stimulăm această economie circulară. Putem face acest lucru în conformitate cu planul Juncker. Cred cu tărie acest lucru. Nu mai strigați la mine? Rușine, rușine? Nu. Vom prezenta această nouă propunere mai ambițioasă anul viitor. În paralel, vom promova investiții în acest sector prin noul fond european de investiții strategice și prin nourile, noile fonduri structurale și de investiții europene. În normele politice spuneam că vom uh, evalua și pachetul privind puritatea aerului și situația aici e promițătoare. Propunerile pe termen mediu vor fi adoptate curând, sperăm, închizând astfel un, eliminând astfel un vid legislativ de până acum. Propunerea privind plafonele de emisie a fost controversată și nu știm la ce ne putem aștepta deocamdată în acest sens, dacă ne uităm la cum merg discuțiile între Parlament și Consiliu. Propunerea modificată, care sperăm noi, va elimina aceste disensiuni va fi formulată și ea anul viitor. Suntem optimiști că aceste negocieri se vor bucura de succes și vom ajunge la un acord și spun încă o dată, nu facem niciun compromis atunci când e vorba de țintele stabilite, ci analizăm metodele pe care le putem folosi pentru a atinge tocmai aceste ținte și putem atinge aceste ținte curând. Am discutat foarte mult și despre directiva privind concediul de maternitate. Comisia condamnă obstacolele cu care se confruntă femeile, la fel de mult cum o faceți și dumneavoastră. În ultimii ani, multe state membre au îmbunătățit condițiile pentru concediul de maternitate, dar există foarte multe alte chestiuni care la rândul lor trebuie să fie rezolvate pentru a permite femeilor să participe mai activ pe piața forței de muncă. Sunt gata să cooperăm cu dumneavoastră și cu Consiliul în încercarea de a debloca această directivă. Însă, dacă nu se fac progrese în următoarele șase luni, o să o retragem și în loc de aceasta o să formulăm o nouă inițiativă acoperind tocmai aceste chestiuni. Deci da, rămânem ambițioși, da, vrem ca această directivă să aibă succes, încă dacă nu ajungem nicăieri, o să ne asumăm noi inițiative pentru a schimba situația femeilor de pe piața forței de muncă. Considerăm că e mai bine să ne investim eforturile într-o astfel de direcție decât să ne blocăm într-o dezbatere sterilă instituțională. În următoarele șase luni trebuie să mergem înainte, dacă nu ne oprim și venim cu altceva. Aceasta este noua noastră idee de a asigura un cadru de recomandare, reglementare adecvat. Mai există și o altă serie de inițiative prin care Comisia dorește să analizeze legislația existentă și să se asigure că legislația este adecvată scopului inițial și, într-adevăr, funcționează în termeni concreți. Ce urmează, prin urmare? o să discutăm propunerea de retragere a propunerilor legislative inițiale cu dumneavoastră și vom lua o decizie finală doar după această dezbatere cu Parlamentul. E clar că putem face ceva doar dacă există un acord între cele trei instituții. În ceea ce privește inițiativele prioritare, sperăm să putem coopera cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a identifica acele dosare în care un progres rapid este posibil. Dorim să avem un dialog structural cuprinzător cu comisiile noastre parlamentare în perioada ce vine. Sper că vom ajunge la o mai bună înțelegere a demersului interinstituțional în viitorul apropiat and I'm very much looking forward Programul de lucru al Comisiei este un uh, început și aștept cu nerăbdare să revin în fața Parlamentului uh, anul viitor, dacă îmi veți permite, domnule președinte. Astăzi este un început. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Europa trebuie să treacă la măsuri concrete pentru cetățeni care așteaptă locuri de muncă și creștere economică. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Timmermans. În numele Partidului Popular European. Are acum cuvântul domnul Sayer. Mr. President, may I... Domnule președinte, aș dori să vă felicit și eu pentru acest premiu pe care l-ați obținut. Suntem în perioada de Crăciun în care ne împodobim uh, brazii de Crăciun și deja am uh, discutat de mai multe ori în trecut programul uh, de lucru al Comisiei Europene, o ocazie cu care pomul de Crăciun s-a tot uh, împodobit. Însă aici este vorba de un exercițiu puțin diferit. Aș dori să felicit Comisia pentru acest program de lucru, numele PPE, program de lucru prin care a reușit să îl diferențieze foarte clar de un pom de Crăciun. Salutăm modificările efectuate, salutăm simplicitatea și respectarea principiilor celor trei priorități din programul de investiții Juncker. Înțeleg că și Parlamentul are aceeași problemă. Cu toții avem propriile dorințe pentru acest Crăciun și pe parcursul alegerilor europene am văzut că dacă ținem cont doar de dorințele noastre, pierdem din vedere prioritățile fundamentale. Prioritatea, prioritatea, cuvântul prioritate vine din uh, cuvântul latin 1. 10 priorități deja e, sunt de 10 ori mai mult decât cifra 1 și nu uh, merită să număr numărul mare de priorități care se regăsește în acest program de lucru și, în general, pe agenda europeană. În numele PP-ului ne-am dorit ca eforturile să fie concentrate asupra elementelor cheie și să ne uh, și să renunțăm la inițiativele care nu sunt esențiale. În plus, trebuie să fim deosebit de atenți asupra punerii în aplicare. Deseori, Parlamentul European și colegii, unii dintre colegii noștri cer noi elemente de legislație doar pentru că cadrul legislativ existent nu a fost pus în aplicare. Tocmai de aceea salut concentrarea asupra problemei punerii în aplicare. Ne dorim un program de lucru al Comisiei orientat înspre creșterea economică pentru a crea mai multe locuri de muncă, pentru a spori mobilitatea pe piața muncii, pentru a crea noi capacități și aptitudini, mai ales în sectorul IT. Trebuie să ajungem la o garantare a aprovizionării cu energie, să aprofundăm piața unică digitală și suntem de acord și vă sprijinim în efortul de a reduce birocrația la toate nivelurile Vă sprijinim de asemenea în încercarea de a uh, combate frauda uh, fiscală și evaziunea fiscală. Simplificarea va veni în sprijinul mediului de afaceri, fără un mediu de afaceri care să nu fie împovărat de sarcini administrative prea mari și să nu aibă dificultăți în uh, accesul la credită. Doamnelor și domnilor, salutăm toate aceste modificări, însă trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare a programului de lucru a Comisiei este o realitate. Sprijinim de asemenea un nou acord între cele trei instituții europene pentru a defini prioritățile europene și rămâne să vedem dacă acest program de lucru reprezintă într-adevăr un nou început, oricum succes din partea noastră pentru transformarea în realitatea acestui program. Vă mulțumesc, domnule Sayer. În numele socialiștilor și democraților, cuvântul domnul Guerrero Salom. Eu de mi grupul le Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu și al meu personal aș vrea și eu să vă felicit pentru premiul Charlemagne, care este un uh, premiu pe care îl meritați pentru lunga și distinsa categorie, uh, carieră politică pe care ați avut-o în Uniunea Europeană. Aici însă discutăm ceva ce a fost menționat și atunci când uh, uh, eram în campanie electorală în uh, mai. Dar e o diferență. Acesta este primul parlament care a ales în adevăratul sens al cuvântului președintele Uniunii și asta ați spus și noastră, domnule Juncker, în discursul noastră din iulie și cu siguranță aceste cuvinte noi le susținem. Modul în care uh, am avut aceste alegeri a semnificat o schimbare politică pentru Parlament. Parlamentul a devenit o instituție mai legitimă și avem o nouă relație bazată pe încredere. Există mai mult dialog, mai multe abordări comune și mai multă responsabilitate. Vrem să colaborăm cu Comisia pe baza unei înțelegeri uh, comune și a unei cooperări și cred că trebuie să colaborăm în spiritul unui respect reciproc. Am vrea ca și Comisia și Parlamentul să intre într-un dialog continuu și constructiv. Acestea sunt lucruri pe care și noastră le-ați spus, domnule Timmermans, și susțin complet aceste lucruri. Totuși, mi se pare regretabil că trebuie să spun în numele meu și al grupului meu că suntem oarecum uh, dezamăgiți și deziluzionați de ce am uh, văzut în ultimele câteva zile și ultimele câteva ore, pentru că mi se pare că uh, programul de lucru al Comisiei nu împărtășește ceea ce ați spus aceste valori pe care le-ați menționat și reflectă prea mult ce s-a întâmplat în trecut. Există o lipsă de transparență, o confuzie, o lipsă de informare relevantă către Parlament. Parlamentul, cred, nu este informat corespunzător și încrederea între Parlament și Comisie uh, este pusă sub semnul întrebării. Trebuie să întărim această încredere comună. Aș vrea să susțin ce ați spus astăzi și sunt de acord că trebuie să procedăm într-un mod diferit, să facem lucrurile în mod diferit. Vom încerca să facem asta prin rezoluția, prin intermediul rezoluției pe care o vom adopta în legătură cu acest program de lucru. Grupul meu are prioritățile sale, știți care sunt, vrem să reducem șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor, așa cum am spus în trecut, vrem să avem uh, o schimbare foarte rapidă, vizibilă și eficientă în ce privește problemele fiscale. Trebuie să facem ceva în acest domeniu foarte rapid dar sunt foarte recunoscător pentru faptul că ați făcut o propunere foarte importantă în acest sens. Sunt sigur din cauza presiunilor pe care grupul nostru l-a făcut. Așadar, trebuie împreună să colaborăm pe probleme fiscale, pe îmbunătățirea sectorului fiscal în 2015. Modelul social trebuie de asemenea susținut și apărat. Trebuie să combatem inegalitățile sociale crescânde și inegalitățile teritoriale și geografice. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate când vine vorba de lupta cu sărăcia în Uniunea Europeană. Pe aceste chestiuni avem nevoie de o formă pozitivă de subsidiaritate, dar și de o Uniune Europeană foarte puternică care să poată să facă față acestor provocări. Câteva secunde, dacă mai permiteți, pentru a sublinia această chestiune a discontinuităților. Nu ne plac unele dintre măsurile și politicile care vor fi uh, eliminate. Uh, poate aici unele schimbări pot și trebuie făcute, dar nu trebuie să renunțăm complet la anumite inițiative. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Guerrero, domnul Iglesias dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, domnule Iglesias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Guerrero. Aș vrea, după ce v-am ascultat, aș vrea m-aș întreba dacă vi se pare corect din partea grupului noastră să fi votat pentru această comisie. Și apoi, vreau să spun că sunt două tipuri de coaliții în Uniunea Europeană, cea pozitivă, care încearcă să răspundă la nevoile cetățenilor și să le rezolve problemele, și coaliția negativă, care încearcă să se confrunte cu situația fără să ofere niciun fel de soluție sau niciun fel de rezolvare. Așadar, uh, noi vrem să rezolvăm problemele. Despre asta e vorba în coaliția noastră. Coaliția dumneavoastră este opusul acesteia pentru că nu propuneți nicio soluție problemelor care există. Vă mulțumesc. În numele grupului ECR are cuvântul doamna Ford. Vă mulțumesc, domnule președinte și pentru declarația de la începutul acestei reuniuni, vizând cele întâmplate din Pakistan. Noi, părinții, ne trimitem copiii la școală în speranța că sunt uh, în siguranță acolo și stăm alături de cei care și-au pierdut copiii astăzi. Ne confruntăm cu provocări nemai întâlnite. Economia noastră este supusă unei presiuni externe, uh, securitatea noastră este amenințată și Europa trebuie să se schimbe. Domnilor comisari, v-ați uh, referit la schimbări și cred că trebuie ca cuvintele dumneavoastră să devină realitate. Într-adevăr, într-adevăr avem aceleași obiective, standarde de viață înaltă, protejarea mediului înconjurător, însă avem nevoie de economii puternice pentru acest lucru. Deci economia trebuie să fie o prioritate. Și orice inițiativă a Uniunii Europene trebuie să treacă de acest test, dacă mediul afacerii, de afaceri va funcționa mai bine sau mai prost în urma acestei uh, unei inițiative europene. Deseori am văzut că s-au venit cu inițiative fără a se țină cont de impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii și asupra inovării. Deciziile noastre trebuie să se bazeze pe dovezi. Domnule Juncker, uh, ne-ați uh, promis că veți avea un uh, consilier științific. Sper că vă veți respecta această promisiune. În loc să ne concentrăm asupra unor noi inițiative legislative, ar trebui să ne asigurăm că cele existente funcționează și dacă nu funcționează, să le schimbăm. Ne-ați promis că veți reduce sarcina administrativă, vă veți uh, respecta această promisiune, veți stabili un cel anume de reducere a sarcinii administrative. Avem nevoie de noi reguli de achiziții publice care să reducă costurile și să sprijină creșterea economică. Cred că ar trebui să lucrăm mai mult la aceste modificări. În anul 2015, ar trebui să ne uităm înspre viitor, înspre 2050 și nu înapoi în trecut, să ne gândim la un viitor în care schimburile comerciale să fie sporite și dacă nu vom încheia acordul de liber schimb cu Statele Unite ale Americii, cred că vom rămâne în urmă. Trebuie să deblocăm investițiile, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru infrastructură investiții prin ca, finanțate din uh, bani privați și nu din uh, acumularea de noi datorii publice. Nu, nu este nevoie să centralizăm politicile de șomaj pentru că datorii publice mai mari nu ne vor ajuta. Comisia din păcate există reguli diferite între la nivel european și nivelul național. Cred că bugetul european trebuie să fie pus în ordine în cele din urmă. Tocmai de aceea există îngrijorări atât de mari în rândul cetățenilor europeni în ceea ce privește imigrația. Într-adevăr, trebuie să cooperăm cu țările terțe, să combatem cauzele imigrației, însă avem nevoie de acțiuni serioase pentru a pune capăt abuzurilor uh, sistemelor sociale în Europa de către imigranți. Trebuie să permitem uh, operatorilor și consumatorilor să um, activeze mai uh, ușor pe piața unică europeană, să nu avem nevoie de, de, de birocrație suplimentară, nu avem nevoie de reguli suplimentare. Mulțumesc. Doamna Ford, domnul Lightfried dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, domnule Lightfried. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt, doamnă Ford. V-am ascultat și aș dori să vă întreb un lucru, pentru că un punct din discursul dumneavoastră mă interesează foarte mult. S-a spus că economia are prioritate și că nu trebuie să punem obstacole în fața întreprinderilor. Ce înseamnă acest lucru? Nu mai respectăm dreptul muncii, că uh, reducem salariile lucrătorilor, uh, reducem impozitele pentru societățile comerciale. Dacă acest lucru înțelegeți dumneavoastră prin prioritatea economiei, nu vom fi alături de dumneavoastră. Considerăm că de creștere economică trebuie să se bucure toată lumea, nu doar uh, unii, puțini. Într-adevăr, um, este bine să putem împărți beneficiile creșterii economice, însă pentru acest lucru avem nevoie de o creștere economică. Tocmai de aceea noi suntem de acord cu o abordare mai uh, simplă, mai concentrată, care să respecte în același timp principiul subsidiarității. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, în numele liberalilor are, cu, are cuvântul doamna Intfeld. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi și voi, voie și mie să vă felicit în numele grupului ALDE. În primul rând, vorbim despre îmbunătățirea procesului legislativ. În opinia mea, asta înseamnă și transparență și implicarea Parlamentului. Însă, din câte știu, dezbatem astăzi pe marginea unui document care a ajuns în mâinile presei, pe căi neoficiale. E o procedură destul de neortodoxă. Sigur, al de sprijină demersul de a simplifica și a reduce legislația europeană, dar noi vrem să se facă asta cu bisturiu, nu cu securea. Haideți să nu scăpăm din vedere ceea ce este important, să nu aruncăm la gunoi proiecte legislative doar de dragul de a o face. Trebuie să, comisia trebuie să respecte procedura legislativă. Sigur, toți suntem de acord cu eliminarea actelor legislative inutile, dar ce pare inutil cuiva s-ar putea să fie util altcuiva. Comisia a preferat să se concentreze pe obiectivele principale și al de sprijin această abordare, dar noi considerăm că tratamentul legal este o chestiune foarte importantă, însă în propunerile Comisiei, directiva împotriva discriminării este văzută ca o povară birocratică inutilă. Pentru al de transparență e foarte importantă, însă conform logicii, logicii Comisiei, reglementările privind documentele confidențiale sunt eliminate tot așa, Comisia vrea să elimine propunerea legislativă privind calitatea aerului și reciclarea deșeurilor, lucru importantă pentru noi. Noi, tot așa, considerăm valorile democratice și statul de drept ca lucruri deosebit de importante, însă Comisia propune, nu propune niciun instrument concret menite, menit a stimula aceste evoluții. Parlamentul a respins propunerea privind registrul cu numele pasagerilor. Comisia continuă să insiste. În opinia noastră, Comisia trebuie să concentreze pe îmbunătățirea procesului, nu pe ignorarea rezultatului decizional democratic. Ne opunem retragerii pro- propunerilor de lege doar pentru că anumite state membre refuză să-și asume răspunderea și Consiliul este paralizat. Multe legi bune n-ar fi existat dacă astfel de practici ar fi fost folosite și în trecut. N-am fi avut uniune bancară, brevete europene, reguli comune de azil și așa mai departe. Eliminarea sau simplificarea anumitor legi ar putea fi utilă, dar cum o să rezolvați problemele create de statele membre, care la rândul lor sporesc povara birocratică? va introduce Comisia o clauză de expirare în toate propunerile legislative. Și apoi, va ridica Comisia Standarde de Transparență privind accesul la documente pentru a permite accesul public, examinarea opiniei, din partea opiniei publice, un lucru esențial. Domnul Timmerman spunea că această comisie s-a născut practic în Parlamentul European. Ne așteptăm, prin urmare, ca această comisie să coopereze cu Parlamentul pentru a reduce povara de reglementare, dar pentru a asigura un proces legislativ transparent în același timp. Vă mulțumesc, doamna Infeld. Acum are cuvântul doamna Cari, numele stângi Unita. Tak. I, i kommissionen, I ønsker en ny kurs. En kurs, hvor vi ikke... Vă mulțumesc. Vă doriți un nou început în uh, Comisia Europeană? Vă doriți să ascultați cetățenii europeni? Niciodată nu am fost atât de acord cu Comisia Europeană din acest punct de vedere, însă aici uh, se și termină cu unitatea între noi. În loc să ne concentrăm pentru un mai bun cadru, pentru crearea unui, unui cadru mai bun pentru lucrători, ne concentrăm doar pe mediul de afaceri și acest lucru este uh, plătit până la urmă de lucrători. Și nu putem accepta reducerea drepturilor lucrătorilor pentru a ușura viața antreprenorilor. Tocmai de aceea avem nevoie de un uh, nou început. Cetățenii trebuie să se afle în, uh, în centrul eforturilor noastre și ar trebui să îngropăm cu totul acest program refit. Vă mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul domnul Lambert acum. Eh, Domnule președinte, aveți dreptate. Această legislatură este într-adevăr legislatura ultimei șanse aici în Europa și pentru Europa. Dacă vrem să reconciliem cetățenii cu ideea integrării europene însăși, trebuie, așa cum ați spus adesea, să apropiem Europa de cetățeni. Ce înseamnă asta? Să ne asigurăm că Europa noastră funcționează în favoarea majorității cetățenilor noștri și nu doar pentru o minoritate. Deci dacă vrem să ajungem la această situație, cred că trebuie să facem trei lucruri. Mai întâi, uh, justiție socială. Ați spus că vreți ca Europa să merite un rating triplu A în domeniul social și suntem de acord. Însă știți că această politică socială nu este de competența Unii Europene. Uh, totuși, putem face ceva prin justiția fiscală și ați anunțat câteva inițiative care merg până acolo unde ar trebui să meargă, în direcția cea bună. Cred că începește transparența fiscală. Sunt însă multe lucruri care rămân de făcut și e ușor să le facem din punct de vedere politic, așadar vă încurajăm. De asemenea, considerăm, și n-am auzit asta în discursul noastră nici al domnului Timmermans, că în ciuda a ceea ce am auzit în plenară în această dimineață, trebuie să revizuim pachetul guvernanței economice pentru a atinge obiectivele sociale, reducerea sărăciei inegalității, Asta este la fel de constrângător ca și obiectivele bugetare, pentru că altfel alegerile bugetare pe care le vor face guvernele europene vor merge nu în sensul uh, uh, reducerii inegalității, ci a agravării acesteia. Apoi, directiva privind uh, detașarea uh, angajaților și semestrul european pentru a pune în sfârșit în concurență uh, uh, angajații din Europa unii cu alții. În fine, trebuie uh, implementată evaluarea impactului social pentru toate măsurile bugetare pe care vreți să le luați. Al doilea obiectiv este cel de uh, durabilitate de mediu. Continui să aud la Consiliu, aici în Parlament și la Comisie că până la urmă Tranziția ecologică a economiei nu uh, este un moft. Uh, sigur, uh, pentru noi este o exigență, continuăm să cheltuim foarte mult pentru energie, este o oportunitate, nu este un moft. Europa trebuie să treacă la următoarea revoluție industrială și, uh, de asemenea, ați vorbit despre remedierea deficitului democratic, ați vorbit despre idei de transparență legate de lobbying. Ce n-am auzit este că semestrul european, care este prin excelență instrumentul convergențelor politice în Europa, să fie supus unui control democratic mai uh, aprofundat și uh, în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale. Chiar trebuie să redăm legitimitatea discuțiilor care au loc, de exemplu, în privința recomandărilor specifice pentru fiecare țară și care au drept rezultat acorduri de culise între reprezentanții guvernelor, adesea la nivelul funcționarilor, și reprezentanții Comisiei, fără ca nici unii și nici alții să nu dea uh, socoteală din punct de vedere al unei reprezentări economice. Deci până la urmă se iau măsuri sau se impun măsuri și nimeni nu-și asumă costul politic. Deci dacă suntem acolo... Domnule Lambert, am o rugăminte. Vorbiți puțin prea repede. E entuziasmul tinereții, aș spune, răspunde domnul Lambert. Mulțumesc. Aș încheia cu problema unei mai bune reglementări. Domnule Timmermans, ne-ați spus că mai, o reglementare mai bună nu înseamnă niciun fel de reglementare sau dereglementare. Ați vorbit despre pachetul privind deșeurile și iau notă de asta. Sper că nu mai e vorba de a retrage complet măsurile privind calitatea aerului. Și, în fine, în ce privește chestiunea RIFIT, RIFIT este un vehicul care este utilizat inclusiv de o majoritate a acestei adunări, sunt democrat, deci recunosc acest lucru, pentru a slăbi în mod constant măsurile de protecție socială și de mediu de care avem nevoie dacă vrem Uh, mai ales cei mai fragili dintre noi, să avem o existență decentă. Deci RIFIT nu poate fi pretextul uh, la o operațiune de dereglementare de uh, scară mare și, în fine, vreau să vă spun că am fost foarte uimit că a fost nevoie de 5 zile ca uh, comisarul Hill să reacționeze la scrisoarea pe care a trimis-o Federația Docherilor, uh, bancherilor uh, și a avut uh, nevoie de 5 zile ca să reacționeze. Eu cred că trebuia să reacționeze instantaneu. Uh, cred că trebuia să fie un uh, scos din, din... Evident, această directivă nu putea fi scoasă în niciun caz de pe de zi și noi nu putem să o retragem. Vă mulțumesc. Să schip din bun Domnule Lambert, domnul Wolf dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, domnule Wolf. Domnule Lambert, ați sugerat la începutul discursului dumneavoastră că domnul Timmermans are ultima șansă pentru ca Europa să promoveze susținere pentru cei mulți, nu pentru cei puțini. Spuneți așadar că Uniunea Europeană până acum uh, s-a ocupat numai de uh, interesele celor puțini? Sunt un om simplu, stimate domn. Sunt inginer, deci am tendința să mă uit la cifre și mă uit uh, că în Europa, de la începutul crizei, cine o duce mai bine financiar și cine o duce mai prost. Și ce constatăm? Institutele de statistică o spun. Grosomodo, între 1 și 2% din populație sunt mai bogați astăzi, trăiesc mai confortabil, iar restul trăiesc în aceeași situație sau chiar mai rău decât înainte, mai precar. Deci nu pot decât să constat că astăzi politicile care sunt implementate în Europa la instigarea guvernelor naționale și a Uniunii Europene sunt politici care uh, sunt profitabile doar pentru o minoritate, este un fapt. Vă mulțumesc, domnule Lambert. În numele FTD are cuvântul domnul Faraj. Domnule Juncker, sunteți aici cu comisia noastră și vă prezentați noul plan de lucru, dar văd că ați fost uh, ocupat cu consultanții de PR și ați cheltuit ceva bănuți, încercați să rebranduiți Comisia Europeană și ați venit și cu un slogan, un nou început pentru Europa, dar nu puteți să-l inventați, nu? La fiecare cinci ani eh, cheltuiți bani pe asta. Ar trebui să primim bani înapoi. Am văzut pe clădirea Berlemo un banner mare cu fața noastră pe el și cu restul comisiei și scria un nou început pentru Europa în echipa Juncker. Uh, nu știu dacă știe cineva, comisia asta are 5 foști prim-ministri, 4 uh, uh, foști miniștri, 19 miniștri uh, de guvern, 7 foști comisari și asta e chiar că e un început strălucitor pentru Europa. Mie mi se pare că e mai degrabă un grup de inițiative eșuate la nivel național. Și pe, ca președinte vă avem pe noastră. Nu, să nu credeți că uh, Uh, uh, și imaginează cineva că eu uh, pun sub semnul întrebării competența domnului Încher. Nu, sunteți foarte competent, sunteți un operator foarte bun și sunt vreo 240 de multinaționale care au reușit să evite sute de milioane de euro uh, impozite pentru că au plătit 1% impozit în Luxemburg când erați noastră prim-ministru acolo. Deci asta poate arată clar că sunteți un operator mult mai competent decât predecesorul noastră. Dar vă rog, nu ne spuneți că sunteți nou. Ați fost prim-ministru al Luxemburgului 19 ani, ați condus Eurogrupul, nu sunteți nou. Dumneavoastră și această comisie sunteți, de fapt, uh, la fel de uh, îmbăxiți ca un, uh, ca un dop de sticlă de vin. Și apropo, domnul Timmermans astăzi a vorbit despre economia circulară Domnule, habar n-am despre ce vorbiți, dar sună uh, minunat. Și ne-ați spus astăzi că o să adoptați o abordare minimalistă față de legislație. Din nou, uh, uh, și noastră și domnul Juncker sunteți mai deștepți decât cei care au fost înaintea noastră. Nu o să mai primim din potriva de la noastră propuneri de uh, interdicții eh, să se mai toarne ulei în eh, castronașe la restaurante și să mai, nu mai putem să eh, muiem pâine în el și sper că nu veți abdata curbatura castraveților în următorii ani. Da, minimalismul e un lucru. Însă ce nu abordează această atitudine este faptul că ultima dată când am încercat să rezolvăm în Uniunea Europeană uh, această avalanșă de legi asupra businessurilor, Asta s-a întâmplat în 2015 și erau 173.000 de pagini de legislație. Acum probabil că sunt vreo 250.000 de pagini sau poate și mai mult. Și sugerez, domnule Timmermans, că dacă Europa este să devină competitivă și la nivel global, are nevoie de un topor. Trebuie să începeți să scăpați de reglementarea excesivă, mai ales asupra IMM-urilor pentru că nicio economie liberă de piață nu poate fi așteptată să păstreze aceleași standarde pentru toată lumea, și pentru multinaționale gigantice și pentru cei mici. Dar sunt două zone în care minimalismul nu va funcționa. Unul, în negocierea cu Marea Britanie privind imigrația, domnule Juncker, a spus clar că nu e negociabil, că libera circulația persoanelor nu e negociabilă. Uh, britanicii vor o schimbare generală. În al doilea rând, calitatea de membru al Greciei în zona euro, când este clar că și grecii și ceilalți ar fi mai bine dacă ei n-ar mai fi membri. Deci sugerez că oricare ar fi programul noastră în ultimii 5 ani, aceștia vor fi dominați de aceste două probleme și că veți petrece cea mai mare parte din timp uh, ocupându-vă cu aceste probleme. Domnule eurodeputat, colega noastră Bresso dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, doamnă Brăsă. Presidente. Volevo chiedere all'onorevole Farage se non ha dimenticato. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Farage nu a menționat diferitele norme în vigoare în Luxemburg. Mă bucur de asemenea, să văd că au dispărut drapelele britanice de pe pupitrele noastre. E Parlamentul în Europe Unite. N-am prea înțeles întrebarea, dar mă bucur că îmi dați ocazia să mai vorbesc câteva secunde. În ceea ce privește regulile din Luxemburg și normele de acolo, v-am spus, eu nu-l critic pe domnul Juncker în materie de concurență fiscală, sunt de acord ca statele membre să aibă o concurență sănătoasă la nivel european. Și aveți dreptate, drapelul nu e pe pupitru, însă n-a fost uh, un steag englez, cum spuneați, ci steagul britanic. Ich glaube, der Flaggenwacht ist dem belgischen Streik zum Opfer. Cred că există și o parte belgiană care a, a devenit o victimă acestei, uh, acestei, acestui conflict cu steagurile. Am înțeles care a fost ideea cu Union Jack, steagul britanic. Dumneavoastră sunteți cel care vă ocupați de steaguri? Schultz, Domnule președinte, la ultima sesiunea de la Strasburg ați fost de acord cu un grup care afișa tot felul de inscripții care acuzau alte grupuri de rasism și homofobie și apoi, în următoarea teză, ați criticat drapele naționale de pe pupitre noastre. Eu m-am uitat de atunci la regulile Parlamentului și în anexa 15 din regulamentul de procedură se spune că este permisă afișarea acestor simboluri atâta timp cât nu au un caracter jignitor sau defăimător. Eu cred că acuzații de rasism și homofobie sunt acte de defăimare. Însă ați acceptat ca extrema stângă ecologistă să facă acest lucru. Însă, domnule președinte, ne puteți spune, în opinia dumneavoastră, drapelul britanic este jignitor sau defăimător? De ce-l atacați? Drapelul britanic nu este deloc defăimător, însă pur și simplu am uh, observat că nu l-ați adus cu dumneavoastră astăzi. Suntem obișnuiți deja de atâția ani să vă vedem arborând acest dra- drapel. Și aș dori să vă mai spun ceva. V-ați plâns că alți uh, eurodeputați uh, prezintă diferite sloganuri aici în această sală. Uh, Vă, vă aduc aminte că și membrii italieni ai grupului dumneavoastră politic au participat la un asemenea protest cu uh, bannere. Și acum are cuvântul domnul Anemans. President Schultz, the point is... The... Veți putea reveni uh, după domnul An- Acum are cuvântul domnul Anemans voorzitter ik kan in ieder geval mijnheer farage eh, en zijn fractie eh, troosten als belg want van. mult. În Belgia e grevă și nu domnul Ferra și drapelul, drapelele sale au fost întârziate de această grevă, ci și alți oameni din Belgia. Trebuie să ne păstrăm poziția critică și sceptică în legătură cu ce spuneați dumneavoastră. Mă încurajează însă evidențierea priorităților din documentul Comisiei. În Flandra, politicienii și cetățenii implicați uh, s-au concentrat adesea tocmai pe aceste direcții politice, însă sunt și lucruri superficiale acolo în documentul dumneavoastră. Uneori se pot face foarte multe pe baza unor acorduri voluntare, comerciale și așa mai departe. Păi energia, un capitol important, însă trebuie să vă asigurați că nu aruncați banii pe fereastră. am văzut uh, cât de mari și atot cuprinzătoare au ajuns să fie puterile comisiei. Asta reiese și din prioritățile din programul de lucru. Trebuie să evităm să introducem prea multe propuneri legislative. Adesea și deja s-a mers prea departe. Nu e nevoie de legislație suplimentară. Uh, și aș dori să vă avertizez tocmai în această direcție. Sigur, vrem să cooperăm, însă trebuie să ne asigurăm că nu exagerăm, pentru că așa nu o să facem nimic. Domnule coleg, vă dau din nou cuvântul, un, un punct privind procedura. Uh, da, domnule președinte, așa cum știți foarte bine, colegii mei din uh, mișcarea 5 stele din Italia, au afișat uh, inscripții care nu erau jignitoare sau defăimătoare. Comentariul meu către dumneavoastră, domnule președinte, este că regulile de procedură trebuie să fie aplicate egal uh, și imparțial tuturor și toate grup, grupurile politice trebuie să se uh, bucure de același respect și imparțialitate din partea președintelui. Asta este tot ceea ce cred și cer. Credeți că aceste proceduri uh, trebuie să fie uh, prezidate într-un mod imparțial? Uh, pentru că, uh, al minter, uh, uh, dumneavoastră vă plângeți că noi avem anumite semnale care nu sunt în niciun fel jignitoare și asta mi se pare o lipsă de imparțialitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariu. Domnul Grzyb, în numele PP acum. Dziękuję, panie przewodniczący bardzo się cieszę z tej deklaracji pana. Mulțumesc. Salut această declarație din partea președintelui Comisiei. Salut faptul că spune că suntem la începutul dezbaterii și nu la finalul ei. Spre osebire de ceea ce s-a spus, n-aș spune că această uh, comisie este învechită și prăfuită și nu vine cu niciun fel de schimbare. Eu sunt foarte mulțumit de uh, Uh, faptul că Comisia Europeană solicit, dorește o legislație mai bună și revizuiri. Poate că există unele suprapuneri, poate există unele lipsuri care ar trebui completate, poate că există un potențial uh, de a uh, stimula creșterea. Asta odată Um, cu uh, transferul uh, unor decizii din fostul mandat um, înseamnă că este nevoie de decizii. Nu în ultimul rând, susțin obiectivele menționate de comisie, mai ales Uniunea Energetică. Nu există nicio îndoială că securitatea energetică Uh, eliminarea insulelor energetice, infrastructura de, uh, de distribuție, toate acestea sunt priorități foarte importante, mai ales în contextul crizei din estul Europei. În al doilea rând, piața internă și modul în care funcționează. Libera circulație a persoanelor este crucială, la fel ca și implementarea servicii, directivei privind serviciile. Toate acestea creează creștere inteligentă. Trebuie sprijinite, uh, sprijinite uh, oamenii întreprinzători, mai ales IMM-urile. De asemenea, este foarte important ca profitul să fie taxat acolo unde, este el, unde el este generat mai ales în țări care sunt într-o tranziție către uh, economia capitalistă și unde există probleme cu transferul profiturilor. Și nu în ultimul rând, economia ciclică și modul în care ea este legată de bioeconomie, așa cum este prevăzută în strategia 2020. Mulțumesc, domnul Rodriguez. Dear President, uh, First Vice President. Uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi, acest program este cu siguranță foarte important, deoarece e important să stabiliți o nouă direcție pentru Europa, și un nou nivel al ambițiilor. Dacă dorim să ne concentrăm pe o idee de forță pentru această nouă direcție europeană, e bine, aceea ar fi de a redemara mașina de creat locuri de muncă. Această mașină nu funcționează și e nevoie să creăm locuri de muncă pentru a ieși din stagnare, din această tendință în care ne aflăm, pentru a surmonta divergențele sociale și economice între statele membre și să deschidem o nouă cale pentru o tranziție verde, o economie inteligentă și inovatoare. Dar pentru toate acestea trebuie neapărat să schimbăm direcția și așteptăm din partea Comisiei care uh, pune înainte un nou mix de politici unde cu siguranță creșterea este prioritatea absolută. Trebuie așadar să stimulăm reforme care să aducă um, schimbări și nu doar să taie din bugete și mai presus de toate trebuie să reușim să investim. Asta înseamnă că avem nevoie de un plan de investiții în măsură să susțină proiecte strategice care pentru moment lipsesc în Europa. Asta mai înseamnă că avem nevoie de uh, o fiscalitate cu mai mult spațiu pentru investiții și, de asemenea, o agendă politică credibilă pentru a combate frauda fiscală și pentru a exclude competiția fiscală neloială. Iată nivelul ambițiilor la care noi ne așteptăm și permiteți-mi să subliniez că în mâinile dumneavoastră se află o sarcină istorică, aceea de a completa, de a realiza Uniunea Economică și Monetară. Președintele, aveți o întrebare cu cartonașa albastru din partea domnului Ial. Doamna Rodriguez, acceptați întrebarea? Mulțumesc, domnule președinte, că de data aceasta ați văzut cartonașul albastru. Uh, Ați menționat uh, importanța creării locurilor de muncă. Credeți că moneda euro, moneda unică și eurozona, credeți că existența acestora ajută sau împiedică crearea de locuri de muncă? Mulțumesc pentru întrebare. Nu cred că problema e cu moneda euro. Aceasta poate deveni uh, un element puternic, dar uh, problema este că Uniunea noastră economică și monetară este foarte dezechilibrată. E nevoie să finalizăm Uniunea Bancară, avem nevoie de coordonare adecvată pentru a răspunde nevoilor în țările cu deficit respectiv surplus și mai ales e nevoie de o capacitate fiscală reală. Cu aceste condiții, eu cred că, din nou, putem oferi mai multe locuri de muncă și standarde mai bune chiar și în zona euro. Mulțumesc, spune președintele. Acum colegul Duda, un minut. Szanowni panowie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am auzit astăzi de mai multe ori, mai întâi din gura domnului Timmermans și acum și din gura domnului deputat, o serie de declarații foarte importante Astăzi, uh, marea datorie care ne revine în Uniunea Europeană este aceea de a lupta împotriva șomajului, un uh, fenomen negativ care afectează astăzi mai ales tinerii care creează sau nu perspective pentru acești tineri. Noi trebuie să creăm perspective pentru ei ca ei să poată trăi uh, în mod demn și trebuie să încercăm să ajutăm pe acești tineri ca ei să nu mai părăsească Uniunea Europeană pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru că nu aceasta este soluția și în ianuarie 2014, nici măcar nu s-a făcut anul, Comisia publica o declarație în legătură cu modernizarea industrială, iar uh, candidatul la postul de comisar, doamna Ginkovska, care astăzi este comisar, vorbea de această nevoie de reindustrializare a Europei. De aceea, domnule președinte, e nevoie de următoarele chestiuni, pentru că vorbim de o retehnologizare, de o relansare industrială, de o reindustrializare. Foarte frumos. Întrebarea este ce s-a făcut până în ziua de astăzi. Întrebarea este cum legăm această nevoie de problema climatică. Fiți drăguți, fiți drăguți cu timpii de intervenție. Vă rog foarte mult să nu-i depășiți, spune președintele. Urmează domnul Coburn, care are întrebare carton, cartonaș albastru. Domnule Coburn? Um, I wonder if Mă întrebam și dacă domnul este de acord cu mine, pentru că uh, îmi punem o întrebare și anume, guvernele nu creează locuri de muncă, ci companiile, mediul de afaceri creează locuri de muncă, nu guvernul. S-ar putea să fie o noutate pentru această adunătură socialistă paneuropeană, dar să știți că de aceea se înghesuie lumea în Anglia, în Scoția și în Irlanda și să știți că nu se înghesuie la frontieră să intre în Europa, ci în țările care le-am spus. Edustaja Dura, haluatteko vastata tähän? Bun. Domnule Duda, puteți să răspundeți? Bun, dacă dumneavoastră vi s-a părut că ați auzit o întrebare. Domnule președinte, foarte pe scurt, aș avea o întrebare. Când vreodată se vor găsi soluții industriale referitoare la reindustrializare? Când vreodată o să avem la dispoziție un proiect propus de către Comisia Europeană? Pe mine asta mă interesează cel mai mult pentru că uh, Văd aici un mijloc de combatere a șomajului și de dezvoltare a Europei pentru a depăși criza europeană. Dacă trebuie să ne investim banii undeva, cred că în acest proiect trebuie, iar întrebarea este de unde scoatem acești bani. Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe. Domnul Teriș, două minute. Uh, uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte, uh, dezbaterea s-a transformat din sitcom într-o dezbatere reală și ne-ați prezentat programul în anumite versiuni, cu câteva zile în urmă, s-a scurs deja informația despre acest program, deci ne-am putut și noi pregăti puțin, dar pe de altă parte, eu sper că informațiile pe care le conține acest program nu e vorba numai de zvonuri și bârfe, pentru că ne așteptăm la muncă serioasă din partea Comisiei. Eu cred că e un document uh, bun. Va trebui să analizăm detaliile, dar cred că abordează o seamă de teme. Pe de altă parte, ce îmi lipsește mie în acest program de lucru e faptul că se neglijează teme care sunt uh, ține de uh, grija de zi cu zi a cetățenilor noștri nu sunt îndeajuns subliniate, în special problemele sociale. Acum, în ce privește planul de investiții, regret că în această etapă Comisia a ratat șansa de a lega beneficiile pe care planul de investiții le va aduce cu schimbările structurale care trebuie să apară în sfârșit în statele membre. M-aș fi așteptat la o condiționalitate între acestea în ce privește o mai bună reglementare. Cred că e un prim pas bun ce am auzit astăzi aici, dar mă preocupă dacă suficient de curând vom vedea un nou sistem la lucru. Constat în program că nu există ținte, mm, balizaj, benchmarking uh, și, în fine, înțeleg că, pentru moment, uh, încercăm să limităm uh, legislația, însă m-aș aștepta ca inițiativele legislative să se bazeze pe evaluări de impact. Nu sunt sigur dacă am înțeles bine acest aspect și mi-aș dori clarificări suplimentare. E ok pentru un început și, în concluzie, e pentru prima oară când vedem un sistem solid care să ne aducă și o mai bună reglementare. Mulțumesc, spune președintele. Acum Ustedes hablan de restaurar la confianza. domnule președinte. Vorbiți despre reconstruirea încrederii. Ne cereți să credem în comisia dumneavoastră. Ne spuneți că de data aceasta lucrurile vor fi altfel. Am ascultat ce ați spus, am citit comunicarea dumneavoastră și caut motive pentru care să le spun uh, cetățenilor din Uniunea Europeană uh, să se îndrăgostească de Uniunea, de, uh, Uniunea Europeană. De Europa e ușor, dar de Uniunea Europeană nu. Mă tem că pe anumite aspecte fundamentale, cum ar fi mediul, Comisia uh, nu își asumă responsabilitățile. Uh, anunțați că vor fi tot felul de programe ambițioase, însă pare să fie numai o chestiune de credință, pentru că nu vedem chestiuni concrete. Și apoi, în ceea ce privește schimbările democratice pe care le doriți să le vedeți. Doriți transparență, foarte bine, așa vrem și, același lucru îl vrem și noi, dar este suficient pentru a recâștiga încrederea cetățenilor europeni. Cetățenii au nevoie de un alt model și trebuie să facă parte din schimbare și nu văd nimic în acest sens în programul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președintele, domnul Evans, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Asemenea, multora dintre colegi am fost uimite săptămâna trecută când am auzit că propunerea comisiei este să renunce, renunțe la două legi, așa nume cele privind țintele de legislație și, le, și legislația aerului. Ori nu asta ne așteptăm. Noi ne dorim ca Uniunea Europeană să aibă un rol fruntaș în acțiunile de mediu. Știu din experiență în țara Galilor chiar este o chestiune stringentă de sănătate publică și, uh, de asemenea, problema locurilor de muncă verzi. De asemenea, noi o să vă credem pe cuvânt că veți veni cu noi propuneri mai ambițioase și le așteptăm cu interes. Însă am fost încurajată să văd că s-a inclus ca proiect indicativ uh, proiectul uh, referitor la lagune. Nu e, doar, nu e vorba doar de un proiect care va aduce resurse pentru noile generații, ci și un catalizator în materie de locuri de muncă. Este vorba de asemenea de o reală implicare și de asemenea de un sprijin din partea comunității locale. Iată genul de mediu de investiție pe care ne-l dorim, durabil și solid. Mulțumesc! Seuraavaksi edustaja Pedicini. Mulțumesc foarte mult, doamna Pedicini. Domnul Pedicini. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi și eu, asemenea domnului Lamberts, sunt de formație eh, om de știință și am așa o anumită atitudine față de cifre și vă citesc câteva. Poluarea atmosferică este cauza a peste 400.000 de decese premature în fiecare an. Iar Comisia Juncker ce face? Retrage din planul său de investiții tocmai pachetul referitor la aerul curat. Conform estimările aceleași uh, comisii, o utilizare eficientă a resurselor ar putea crea 589.000 de, de, de locuri de muncă și să facă Europa mai competitivă și să reducă cererea de resurse care sunt din ce în ce mai reduse și mai costisitoare. Însă, ce face Comisia Juncker? Retrage din planul său de investiții tocmai pachetul referitor la economia circulară. În fiecare an se pierd cât 600 de milioane de tone din deșeuri care ar putea să fie reciclate sau reutilizate. Aceste materiale ar putea să aducă o economie netă de 600 de miliarde de euro pe an și să reducă în același timp nivelul de emisii de gaze cu efect de seră de la 2 la 4% pe an. Și ce face Comisia Juncker? Retrage din planul său de investiții tocmai directiva referitoare la deșeuri în sistemele noastre de sănătate ne confruntăm cu o serie de fraude și de forme de risipă pe banii cetățenilor, iar Comisia Juncker renunță la transparență în ceea ce privește prețul medicamentelor și traversăm o perioadă de criză economică extremă cu concetățeni care sunt obligați să ceară de pomană. Oamenii de afaceri se țin uciți și Comisia Juncker aruncă la gunoi ani și ani de muncă, sute și sute de angajați care au pregătit aceste resurse și risipește foarte multe resurse publice făcute pe diferite studii pe studii de fezabilitate și de eficacitate. Stimați colegi, noi nu mai suportăm, uh, nu ne luăm de, acești, uh, de această comisie pentru că sunt inamici în niciun fel, ci noi avem ceva de a face cu dumneavoastră, cu acei membri acestui Parlament care i-ați votat. Vă, vă reproșăm acest lucru care în continuare îi îl susține și nu vă indignați pentru toate aceste acțiuni grețoase pe care le vedem în fiecare zi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Papadakis, sunt minut. αποτελεί μέσο κλιμάκωσης της επίθεσης κατά των λαών και εργαλείο για... E un atac împotriva cetățenilor acest program. Și numai și numai pentru a îmbogăți încă și mai mult multinaționalele. Dați bani monopolurilor. Și asta cu condiția ca lucrătorii să rămână într-o situație precară și cu salarii foarte mici. Dacă ne uităm la Statele Unite ale Americii și alte zone, vedem cum uh, se deschid uh, alte tipuri de piețe de capital și cetățenii nu fac decât să sufere. Capitalul și puterea acestuia e singura care prevalează. Iată de ce avem nevoie acum de o intervenție pentru a recâștiga ce am pierdut, o viață fără piețe, fără monopoluri, așa încât cetățenii să preia frâiele vieților. Domnul Buzek acum. Przewodniczący Komisji, pani... Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule comisar. Vorbim despre programul de lucru al Comisiei pentru anul viitor. Este un subiect foarte important și este foarte important ca acest program să fie realist. Eu vă mulțumesc pentru abordarea uh, dumneavoastră. Acest program trebuie să fie adoptat și apoi executat. Și înțelegem că dacă ceva nu a fost prevăzut în programul pentru anul viitor, acest lucru înseamnă că acel lucru va fi uh, abordat uh, în anii ce urmează. Nu vrem ca problemele importante să, să soluțiile să nu mai fie căutate la aceste probleme. Acum, la nivel mai concret, am vorbit despre șomaj. Este foarte important să se creeze locuri de muncă. În programul comisiei văd mai multe puncte care pot schimba situația avem nevoie de o energie mai ieftină, de o deschidere către piața americană, asigurarea uh, cu aprovi- uh, aprovizionării cu energie. Trebuie de asemenea să uh, profităm de surse europene și de noile tehnologii. În al doilea rând, și vă mulțumesc că ați vorbit despre asta, piața digitală. Trialogul trebuie să, încear, să înceapă cât se poate de repede și trebuie să punem presiune asupra Consiliului. În al treilea rând, uh, foaia de parcurs pentru politica industrială. Datorită reindustrializării, care a fost un subiect cheie pentru comisia anterioară, vom reuși să ajungem să consolidăm IMM-urile și vom, da, vom crea locuri de muncă. Mulțumesc, domnul Bulman, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, domnule vicepreședinte al Comisiei, Ați uh, spus că veți face în această comisie o comisie mai politică. Despre ce vorbim astăzi este să vedem ce reușim, cum putem să facem acest lucru împreună. Documentul, din acest document nu putem să uh, spunem care sunt intențiile dumneavoastră, pentru că nu avem uh, Um, la dispoziție detaliile, însă ceea ce am auzit săptămâna trecută nu este suficient. Nu știu de ce, dar ar trebui să discutăm despre toate aceste lucruri. Am să vă dau un singur exemplu. Acest for a reușit să adopte raportul colegului Caras în mandatul anterior, care prevede uh, că toate instituțiile financiare, începând cu 2015, vor trebui să raporteze de la an la an ce profituri fac și ce impozite plătesc. Este un principiu, principiu bun. Uitați-l, e acolo colegul Caras, care a reușit să impună acest lucru în numele PPE. Aici stă colegul Lamberts, care tocmai a intervenit și care a impus, a impus asta în uh, a lucrat pe acest dosar pentru verzi și a impus asta în numele verzilor. Eu am lucrat pentru uh, socialdemocrați. Este atât de puțin să ne așteptăm astăzi din partea dumneavoastră, având în vedere discuțiile pe care le avem referitor la evaziunea fiscală. E bine, este atât de mult să cerem uh, să extindem acest lucru pentru toate multinaționalele. De ce nu este această propunere în programul dumneavoastră? Peste noapte ar asigura eliminarea acestor tactici de evitare a plătirii impozitelor și s-ar crea condiții egale pentru cetățenii din uh, Uniunea Europeană. Dumneavoastră spuneți că există un program de acțiune până în iunie 2015. Sper că în acest program de acțiune va fi inclusă această propunere. Este un exemplu de cum am putea să cooperăm mai bine dacă ne-am ascultat reciproc și dacă am fi în dialog. Vreți parteneri? Aveți parteneri, dar nu este un drum cu sens unic. Avem și noi așteptări din partea Comisiei. Mulțumesc. Urmează domnul Henkel un minut. Herr Präsident, <clears throat> Ihr Programm wurde vorhin. Domnule președinte, programul dumneavoastră a fost uh, descris de către reprezentanții PPE ca un pom de Crăciun, de Crăciun și vicepreședintele a pus uh, pe el 10 lumânări um, care sunt prioritățile dumneavoastră. Eu am o problemă cu a cincea uh, dumneavoastră prioritate, aprofundarea Uniunii Monetare. Lucrurile sunt clare. Economia Uh, crește mai mult decât um, euro și uh, statele din, zona, din afara zonei euro cresc mai mult decât cele din, uh, zon, din zona euro. Creșterea este mult prea slabă în Germania, vedem, dar și în statele din sud. Și încep să mă întreb când vom încerc, vom înceta să subordonăm nevoile și specificitățile fiecărui uh, stat acestei monede unice cu standarde egale. Mulțumesc. Domnule președinte, ați hotărât să intrați uh, și să faceți politic. Uh, felicitări, o veste bună și vă sunt recunoscătoare. Da, Europa trebuie să se reorienteze către ce este esențial și, până la urmă, ce înseamnă esențial. Era și vremea, vorbim de planul dumneavoastră de investiții care merge în direcția bună, însă trebuie să mergeți mai departe și anume trebuie să veniți și cu un calendar de armonizare fiscală și trebuie să creați un mediu cu adevărat stabil pentru companii și, în același timp, să vă îndreptați către guvernanță guvernanța economică a zonei euro și, de asemenea, extrem de important, o a doua mare prioritate, Trebuie ca Europa să poată să răspundă la marile probleme ale omenirii planului clină, politică comună în materie de imigrație, o adevărată politică în materie de apărare și, de, uh, și a politică externă. Vedem foarte bine cât de periculoasă e lumea în ziua de azi. Am văzut ce se întâmplă în Pakistan, Uh, și cu to- gândurile noastre ale tuturor se îndreaptă către această țară. Știm foarte bine care sunt cele două mari domenii, cele două mari priorități. Haideți să mergem înainte timp de 5 ani, putem schimba situația, putem să le arătăm cetățenilor că Europa merită, că Europa prezintă un câștig câtă vreme Europa chiar se hotărăște să și existe cu adevărat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă de Sarnez. Urmează domnul Papa Dimulis. Chire Juncker. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Juncker, în programul Comisiei. Figurează oare faptul că trebuie să intervenim în, afe- în afacerile interne ale unui stat membru și mă refer aici la Grecia. Ați spus uh, grecilor că trebuie să voteze pentru asta și nu pentru asta, dar nu mă vă privește așa ceva. În ajunul alegerilor ați îndrăznit să faceți uh, declarații comparabile vis-a-vis -vis de Germania sau Marea Britanie, n-ați mai rămâne la președinția Comisiei Europene nici 24 de ore după așa ceva. Pe ce bază acționează Comisia în acest har? Pe baza cărui articol din tratate? Comisia trebuie să obțină creștere în Europa, justiție, stat de drept, trebuie să lupte pentru aceste lucruri, inclusiv uh, un stat social. Nu aceasta este politica extremistă, politica troică e cea extremistă, o politică pe care o susțineți și care nu aduce decât injustiție, deflație, oprimare. Ați promis schimbări, dar se pare că deveniți fratele geamă al lui Barroso. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Dura, un minut. Monsieur Président, Monsieur Timmermans. Domnule președinte, domnule Timmermans, uneori trebuie să revenim la chestiunile de bază, să știm de ce suntem noi aici. Suntem aici pentru a face să reușească proiectul european, cel al unei civilizații care a căutat întotdeauna un echilibru între calitatea de viață și capacitatea majorității cetățenilor să atingă această calitate de viață. Postul dumneavoastră vă dă o responsabilitate specială și anume să puneți pe primul loc interesul general european Interesul general european este să căutați întotdeauna acest echilibru între social, mediu și economie. Prin chestiunea calității aerului, chestiunea economiei circulare, prin uh, chestiunea muncii uh, femeilor gravide, atacați acest echilibru al uh, contractului social european. Mai este timp să vă asumați acest interes general. Mulțumesc. Domnul Lundgren. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. N-am să încep prin a spune ura de dragul domnului Fan Rompuy, care încasează dita mai pensia, pentru că va trebui să plătească și impozit pe ea. De data aceasta, în care problemele sunt din ce în ce mai grave, constatăm că Nenea Fan Rompoi iese la pensie pe banii contribuabililor. Și acum vorbiți despre reinstaurarea încrederii în rândul europenilor. V-aș întreba cum se poate face acest lucru și am putea eventual uh, să mai uh, îi punem să mai plătească niște taxe, astfel încât politicienii ieșiți la pensie să primească niște pensii uriașe și să trăiască pe picior mare pe banii contribuabilului. Și încă observație, programul de lucru al domnului Juncker reprezintă o nouă politică în materie de migrație. Și aceasta este o problemă pe care mă gândeam eu că ar fi putut să o hotărască statele membre. Nu cred că este competența Uniunii Europene sau ce o să faceți? O să băgați pe gâtul statelor membre o politică sau un tip de imigrație pe care nu o pot gestiona și așa nu avem destule locuri de muncă pentru locuitorii Uniunii Europene. Dumneavoastră însă veniți cu un nou proiect de politică de imigrație în condițiile în care nici măcar pentru cetățenii europene nu există suficiente locuințe și suficiente locuri de muncă. Iar ca de obicei, cine? Lucrătorii sunt cei care trebuie să scoată bani din buzunar pentru nesfârșitul flux de politici eșuate care vin de la comisie. Mai mult de 43% dintre cei care uh, uh, ar avea drept de vot, au participat la alegeri, deci mi se pare că și așa oamenii și-au pierdut deja orice formă de încredere în aceste instituții. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul Borgheți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În prezentarea pe care ați făcut-o, președin, dumneavoastră, președintele Juncker, ați explicat foarte clar uh, punctul referitor la combaterea evaziunii fiscale, la echitate și promovarea echității fiscale. Însă este ciudat faptul că nicăieri nu scrie nimic așa mai la obiect, măcar vreo directivă să fie menționată acolo care să ne spună în ce fel putem să și prevenim anumite lucruri în ceea ce privește activitățile de trafic sau legi mai mare, mai mici, legi mai mari, mai mici care au fost adoptate și care au permis o evaziune fiscală masivă, astfel încât uh, cei care au plătit au fost contribuabili ca să sprijine multinaționale. Doamnelor, uh, domnule uh, comisar, există și țări în Uniunea Europeană care nu au astfel de prevederi. Ba din potrivă, cetățenii onești sunt persecutați și această țară e țara dumneavoastră, domnule președinte Juncker. Uh, și știți foarte bine că în Luxemburg s-a deschis acolo o anchetă uh, care vizează pe cine? Chiar pe bietul funcționar onest, pe cel care a dezvăluit acest scandal rușinos care ar fi trebuit să vă împiedice, în mod normal, să ajungeți președinte. Felicitările mele! Cred că drumul, președintele întrerupe, cred că ar trebui să eliberăm, să ne eliberăm țara de uh, temnița uh, acestei monede euro și să redați popoarelor noastre suveranitatea monetară și să ne eliberați de membrii grupului Bilderberg sau cum le spune dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Le Grip, un minut și jumătate. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit pe domnul Juncker, pe domnul uh, vicepreședinte Timmermans și voința dumneavoastră de a vă concentra pe câteva obiective mari, pe câteva priorități cruciale. În numele delegației franceze a grupului PP dorem să subliniez ceea ce ni se pare 9 eurodeputați francezi PP, două priorități esențiale, o politică comună europeană a azilului și migrației și o strategie europeană comună pentru energie acordăm o atenție deosebită asupra celor două aspecte, așa încât în 2015 să aducă progrese importante pe aceste două axe prioritare. În calitatea mea de coordonator PP în Comisia pentru Drepturile Femeilor, doream să evoc și alte dosare importante. 1. O prioritate a grupului PP, proiectul de directivă Women on Boards. Facem un apel la Comisia Europeană să intervină în negocierile uh, din cadrul Consiliului pentru a uh, aduce progrese în ce privește reprezentarea femeilor în consiliile de administrație. În Parlament am uh, semnat, am votat un compromis rezonabil și ne dorim foarte mult ca acest dosar să fie finalizat în anul 2015. În ce privește proiectul de directivă vizând concediul de maternitate și aici ne-am dori un progres rezonabil, lucid și realist și dacă nicio inițiativă substanțială nu apare în următoarele șase luni, în președintele întrerupe, ne-am dorit măcar să nu existe un regres pe acest dosar și cauza femeilor în termen general să fie apărată și să fie inclusă în axele de lucru ale Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Președintele. Doamna Wilmot, acum două minute. Very much. Mr. Juncker, thank mulțumesc. Domnule Juncker, vă mulțumesc pentru că ați venit să prezentați programul de lucru în fața acestui Parlament. Ar fi fost uh, frumos dacă l-am fi auzit noi primii înainte să fie scurs în presă. După ce am ascultat, v-am ascultat cu atenție, am câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește paradisurile fiscale. Salut faptul că vă dați seama de problemele cu care ne confruntăm însă uh, unii se întreabă dacă s-ar fi inclus aceste lucruri dacă nu, era vor, dacă nu se, uh, exista scandalul LuxLeaks. Parlamentul a spus de anul trecut că vrem acțiune pentru a combate evaziune fiscală prin uh, raportare de la țară la țară și o listă neagră cu cei care evită uh, plătirea impozitelor. Acest lucru a fost anul trecut și între timp nu s-a făcut nimic. Între timp, cetățenii din Uniunea Europeană își văd salariile reduse, serviciile de sănătate, serviciile sociale reduse zi cu zi, săptămână cu săptămână, oamenii care își plătesc uh, impozitele văd cum standardul lor de viață scade și în același timp permitem unor mari corporații să nu își plătească impozitele, să nu plătească ce datorează și să nu își asume responsabilitățile. Avem nevoie de, responsa- de legislație acum. Nu mai putem să nu să ne uităm în altă parte. Apoi, în ceea ce privește uh, eliminarea pachetului privind calitatea aerului, vă avertizez, domnule Juncker, acest lucru va avea implicații grave pentru sănătatea în Uniunea Europeană. Poluarea aerului uh, ucide 400.000 de, de persoane în fiecare an. Eliminarea unei legislații atât de importante este ceva îngrozitor și lipsit complet de responsabilitate. V-am ascultat, domnule Timmermans, ascultați-mă și dumneavoastră. Eliminarea, așadar, acestei legislații este lipsită de responsabilitate. Este un mesaj transmis tuturor că Uniunea Europeană nu mai dorește să aibă politici progresiste în domeniul sănătății. Vă rog să vă răzgândiți, domnule Juncker. Aveți o întrebare cu cartonaj, cartonașul albastru, doamnă Wilmot. Nu voi accepta foarte multe uh, întrebări, uh, pentru că nu mai avem timp și domnul Juncker va trebui să stea cu noi până dimineața. Știu că este obișnuit cu asta, dar nu corespunde cu uh, viziunea noastră privind uh, drepturile omului. Vă rog, domnule Ope, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să o întreb următorul lucru pe colega mea. În campania electorală cetă- și în momentul actual, cetățenii cu venituri scăzute sperau că Comisia și Parlamentul vor lua decizii pentru a oferi perspective mai bune oamenilor. Nu credeți că noul program ar trebui să asigure un venit minim în Uniunea Europeană? Vă rog, aveți cuvântul pentru răspuns. Doamna Wilmot, nu știu dacă are de a face cu ce am spus eu. Eu însă nu cred uh, într-o Uniune Europeană care să fie numai în serviciul întreprinderilor. Cred că ea trebuie să fie în serviciul cetățenilor, a tuturor cetățenilor. Mulțumesc. Doamna Tomașici, un minut. Domnul președinte Juncker are o, un plan foarte ambițios și în același timp este mobilizat să realizeze progrese și sper că acest lucru are la bază date, fapte și nu prognoze fanteziste care în viitorul apropiat o să explodeze ca un balon de săpun. Nu e prima oară când Comisia se închide în turnul său de filde și toate bune și frumoase și de fapt nu mai facem nicio reformă. Însă, iată că avem o nouă comisie cu un președinte nou, de aceea corect ar fi să le dăm oamenilor ăștia o șansă, să vedem de ce sunt în stare. Eu chiar vreau să cred că totuși comisia o să facă ce spunea și domnul Timmermans, care vorbea despre Europa, o Europa mai bună uh, și nu o Europa care se bagă peste cetățeni, și o Europa care să sporească nivelul de competitivitate al companiilor, nu să o împovăreze cu um, uh, birocrație. În orice caz, dacă răspunsul de fiecare dată este ne trebuie mai multă Europa, mă tem că ne putem aștepta la o nouă criză politică și economică din care să nu ne mai revenim. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Wikström. Un minut. Kiitos paljon. O tack eh, till kommissionens ledning för att ni är här och delar... Vă mulțumesc <clears throat> și mulțumesc Comisiei pentru că este astăzi aici, eh, pentru a ne împărtăși viziunea sa privind propriul program de lucru în 2015. Lucrurile arată bine, dar ar putea fi și mai bune. Aș saluta prioritatea pe care v-ați stabilit-o și anume de a reglementa migrația, așa încât uh, Europa să devină mai atractivă pentru studenți, cercetători. Avem nevoie de un astfel de influx pentru ca economia să progreseze. Însă, E nevoie și de căi legale încadrate pentru cei care se refugiază în Europa uh, atunci când sunt amenințați de conflicte sau în alt fel. Trebuie să împiedicăm ca Mediterana să devină un cimitir Mii de oameni și-au pierdut viața numai în acest an. Sunt foarte încântată de promovarea economiei digitale și aș vrea să felicit Comisia pentru curajul uh, cu care își asumă uh, rolul. Domnul Ferreira, un minut, acum spune președinte. Signor prezident, olhando para este... Mulțumesc, domnule președinte. În acest program vedem ce își dorește de fapt Comisia Juncker? Un program care dorește să ofere garanții pentru uh, parteneriate public-private. Infrastructurile de interes public vor fi supuse profitului privat. Condamnăm tinerii la precaritate și la imigrație forțată. Mai multă liberalizare, dereglementare, imigrație selectivă este cât se poate de simbolică. Se renunță la dosare care ar fi reușit să obțină un oarecare progres social, cum ar fi directiva privind uh, concediul de maternitate. Și vedem cum se fac pași înapoi în ceea ce privește standardele de mediu. Comisia, comisia își dă arama pe față. Este o comisie care lucrează pentru capitalul multinaționalelor. acest program uh, este în beneficiul uh, marilor uh, boși din Uniunea Europeană. Acesta este viitorul pe care ni-l prevede Comisia. Mulțumesc. Domnul Voigt. Da, danke, Herr Präsident. Äh, Juncker, Sie sprachen da... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Juncker, vorbeați despre un uh, program de lucru cu 23 de uh, investiții pentru a uh, asigura viitorul Europei. Am 60, la 60 de secunde pentru a vă adresa întrebări. Unde vreți să investiți pentru a combate cauzele imigrației în loc să creșteți tensiunea asupra pieței muncii din Uniunea Europeană și mai mult? Avem 24 de milioane de șomeri Vorbeați despre frauda fiscală și evaziunea fiscală și despre combaterea ei. Impozitele trebuie să fie plătite acolo unde sunt obținute profiturile. Cât de credibil este acest lucru după modelul din Luxemburg? dreptatea de impozitare va fi valabilă oare și pentru lucrători sau numai pentru întreprinderi? Unde, rămâne, unde rămânem cu investițiile în dreptatea socială? Credeți că puteți uh, combate evaziunea fiscală în continuare, uh, având în vedere moneda euro? Vă mulțumesc, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în calitate de coordonator al PPE pe afaceri externe și, în același timp, uh, Mă declar foarte mulțumit, uh, domnule președinte, de descoperire din votre program. că pot să văd în programul dumneavoastră pe, de lucru pe 2015 cu titlul prioritar Revizuirea politicii europene de vecinătate. Este o prioritate și pentru noi și de altfel deja ne-am apucat de lucru. Colegul meu, Eduard Cucan, este cel care gestionează dosarul și am primit un semnal foarte bun din partea domnului comisar Han și aici sunt convins că putem coopera foarte bine împreună, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani uh, am fost un pic surprinși de modificările uh, care s-au întâmplat în vecinătatea sudică, dar și orientală, și din păcate ne-a luat prin surprindere, ne-a prins pregătiți uh, tot ce s-a întâmplat și uneori s-a întâmplat ca la nivel de decizie, chiar aici în Parlament, să avem impresia că nu stăm prea bine. Și acesta este motivul pentru care suntem conștienți astăzi că o reformare a politicii uh, de vecinătate a Europei nu poate să fie așa doar o operațiune de cosmetizare, ci chiar trebuie să încercăm să răspundem marilor probleme din ziua de astăzi și să ajungem la un echilibru între est și vest. Va expira timpul de intervenție. Aș fi vrut să zic două vorbe referitor la acordul cu Statele Unite, pentru că aceste negocieri sunt cât se poate importante în materie de creștere economică și de locuri de muncă, dar și ce privește politica. Aici partener, parteneriatul este esențial pentru noi, iar Europa va avea un rol foarte important la scară planetară dacă va reuși această negociere cu partenerii americani și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, doamna Toia. Două minute, vă rog. Domnule președinte Juncker, domnule vicepreședinte, domnule jurnal comisar, noi salutăm punctul de pornire și anume ceea de a ne desprinde de trecut, însă vreau să vă spun că acest punct trebuie să fie respectat până la sfârșit și anume mai ales în ceea ce privește relațiile politice esențiale cu Parlamentul. Dacă vă doriți Europa mai deschisă către cetățeni și dacă vreți să ne îndreptăm în aceeași direcție. Ori din acest punct de vedere, așa cum spunea colegul nostru Guerrero, nu uh, mergem în aceeași direcție. În ceea ce privește uh, partea referitoare la viziune coeziunea organică, la prevederile existente, vreau să revin la priorități. Alături de o mai bună reglementare, vrem și o mai bună punere în practică, pentru că există prea multă povară birocratică, se exagerează cu externalizarea locurilor de muncă, am dorit un plus de transparență e nevoie și ceea ce vreau să vă spun de fapt pe fond este că este extrem de important ca acum să se realizeze planul de investiții care vă poartă numele, domnule președinte Juncker, și în egală măsură trebuie să ne uităm și la nevoile politice economice. Nu avem cum să avem investiții și creștere dacă nu corectăm câteva neajunsuri. În cursul dimineții am avut o dezbatere foarte interesantă referitoare la flexibilitate și la revizuirea regulilor sau legătură cu o diferită abordare a acestor reguli, acelea câte sunt, vrem să vă liniștim. În orice caz, aș fi vrut ca dezbaterea din cursul dimineții ce s-a spus să se regăsească undeva în primele măsuri ale comisiei. Acest document pe teme de flexibilitate pe care le așteptăm cu toții cadou după Crăciun. Și eu vorbesc în numele Italiei. 4% dintre legătorii italieni au votat pentru partidul meu care a venit cu o propunere pentru Europa mai puternică și cu o Europa diferită. Ne dorim o flexibilitate inteligentă și utilă pentru obiectivul comun acela de creștere și ne dorim de asemenea investiții de calitate, cheltuieli de calitate și să putem ajunge la o creștere a PIB, nu să ne norocim finanțele publice. Haideți să nu ne mai gândim la o flexibilitate care presupune cheltuieli publice uh, fără rost. Nu vorbim de investiții, de cofinanțare de proiecte în Agenda 2020, vorbim de cofinanțarea proiectelor din planul de investiții Juncker, vorbim de fondurile structurale și această dezbatere trebuie să se regăsească între primele măsuri luate de comisie și în egală măsură ne dorim mai multe uh, inițiative sociale, acel triplu A despre care vorbiți. Vrem inițiative pentru cultură, pentru economia socială. Fiți drăguță, spune președintele, va expira timpul de vorbire și în legătură cu punctele specifice mă refer la obiectivele de mediu pe care deja colegii mei le-au menționat. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, spune președintele. Doamna Gerike, un minut. Herr Kommissionspräsident, ich begrüße Ihren Ansatz. Stimate domnule președinte al Comisiei, Ați vorbit despre un nou început în programul dumneavoastră și pentru asta v-am acordat încrederea mea. Însă nu trebuie să fie vorba numai despre mine. Am uh, călătorit mult în Germania în ultimele săptămâni și cu oamenii uh, și oamenilor cu care m-am întâlnit le-am spus când mă întâlnesc cu Juncker ce, să le, ce să-i spun. Cinci lucruri vreau să vă spun. Doi tineri din Frankfurt, care sunt voluntari de fiecare dată de Crăciun într-un, uh, într-o tabără de refugiați, mi-au spus, schimbați politica de refugiați, găsiți împreună reguli europene care sunt eficiente și care ajut oamenii, ajută oamenii. O uh, familie tânără cu trei copii mi-au spus, asigurați-vă că există dreptate în ceea ce privește impozitele, nu numai întotdeauna pentru marile concerne, pentru noi, pentru familii. Uh, șefa unei um, brutării din Dresda mi-a spus, uh, Uh, legile se creează la uh, calculator. Trimiteți funcționarii europeni odată să facă practică, să știe despre ce vorbesc. Un tată care, creștea, care își creștea singur uh, copiii a spus verificați politicile europene și vedeți dacă sunt prietenoase cu familiile. Eu numesc asta uh, strategia europeană pentru familii. Vă mulțumesc, spune președintele. Domnul Federley. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Juncker, că sunteți alături de noi. V-am acordat încrederea mea la alegeri și mi-am pus încrederea în comisie, însă s-a încălcat această încredere atunci când am auzit că pachetul privind calitatea aerului, privind deșeurile și economia circulară vor fi retrase. Domnule Timmermans, înainte să țipați la mine, aveam o rază de speranță atunci când ne spuneați că aceste documente vor fi rescrise și reintroduse cumva, însă nu mai avem răbdare. Și înainte de a avea un calendar limpede pe aceste teme, Mm, nu vom face decât să adâncim prăpastea de încredere între instituțiile noastre. Eu mi-am pus încredere în dumneavoastră pentru că am considerat că aveți capacitatea să schimbați Europa, să o duceți spre mai multă prosperitate, spre o Europa mai ecologică. Însă sper că nu-și dorește Comisia să obțină centura neagră în abolirea politicilor de mediu. Mulțumesc, spune președintele. Acum, Guzman. Señor Juncker, ha dicho usted que está... Mulțumesc. Domnule Juncker, ați spus că iubiți Europa. Aș dori să vă invit să veniți cu mine să vedeți ce se întâmplă la Malia acum, în Melia. Trebuie ca marile dumneavoastră planuri să fie transformate într-un limbaj pe care să-l putem înțelege cu toții. Planul dumneavoastră este liberul schimb cu Statele Unite, astfel încât uh, multinaționalele să o ducă și mai bine. Mi se pare că uh, programul dumneavoastră de lucru implică și fracturarea hidraulică și susținerea întreprinderilor uh, petroliere diminuați serviciile publice și vreți să transformați drepturile noastre într-o piață privată. Vreți aranjamente fiscale stil Juncker, cum le-am văzut de altfel și în Luxemburg. Mi se pare că este un plan de acțiune pentru un tip de politică pe care am putea o numi politica Titanicului. Uh, pot să vinzi bilete pentru o înmormântare de clasa întâi. Mulțumesc. Urmează domnul Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi aș dori să mulțumesc președintelui Juncker și vicepreședintelui Timmermans pentru prezență și pentru că sunt dispuși să discute acest program cu noi și mă bucur că acest program conține propuneri uh, concrete pentru atingerea celor 10 priorități și este important să subliniem că Uniunea Europeană trebuie să se concentreze din nou pe marile uh, subiecte, cele importante. Și doresc să vă spun că legislația actuală trebuie să fie verificată și la final trebuie să aveți uh, și uh, curajul să retrageți textele care nu mai sunt suficient de bune. Cetățenii se așteaptă la asta de la noi, uh, întreprinderile se așteaptă de la noi la mai puțină birocrație, la proporționalitate și la mai, un mai bun acces la finanțare și posibilități de finanțare. De aceea prioritățile Comisiei sunt promițătoare. Două priorități doresc să le subliniez. În primul rând, impulsul pentru a sprijini investițiile în locuri de muncă și creștere. Iar pachetul de investiții este unul important pentru a crea din nou încredere în economia europeană și apoi aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Aici va fi decisiv să se facă reforme în statele membre, iar la eva evaluarea guvernanței economice va trebui să se pună accentul pe stabilitate și pentru viitor. Mulțumesc. Doamna Beres, două minute. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Ehm, speța LuxLeaks a trecut așa neobservată și noastră vă angajați astăzi ca fiscalitatea să fie ehm, înființată în țara în care se, să, fie, să se impoziteze profitul în țara în care este generat. Asta ați anunțat dumneavoastră în programul dumneavoastră de lucru și avem nevoie de mai multe lămuriri în legătură cu modul în care veți avansa pe această cale, care din punctul nostru de vedere este esențială și în legătură cu care noi v-am aplaudat. În egală măsură, așteptăm de asemenea și o serie de inițiative astfel încât raportarea uh, țară cu pentru fiecare țară în parte să fie realitate, nu doar o revendicare. Pentru că aici, în Parlamentul European, mi se pare că acest lucru este din ce în ce mai actual și n-am auzit mai nimic în legătură cu acest subiect. Iar în ceea ce privește mărața better regulation, mai bună reglementare, avem și noi un motiv de îngrijorare pentru că am văzut că această better regulation poate fi considerată un fel de renunțare la procedurile deranjante, iar acest lucru riscă să devină modalitate de a scoate de pe ordinea de zi a Comisiei unor texte care care eventual uh, sunt pe, nu sunt pe placul uh, reprezentanților industriei. Era vorba despre pachetul referitor la calitatea aerului sau la economia circulară, precum și serie texte care nu sunt pe placul statelor membre și mai ales e vorba de textul referitor la concediul de maternitate. Dumneavoastră ne-ați anunțat astăzi că ne așteaptă noi perspective și mai ales o relansare a activității în legătură cu economia circulară și am vrea să înțelegem mai bine ce anume aveți în vedere în legătură cu acest angajament de cooperare, uh, pentru că e un angajament uh, major sau încercăm și anul viitor să uh, obținem reușite la conferința de mediu de la Paris. Și știți, cred, și de revizuirea directivei um, drepturilor de autor și acolo am vrea să fim convinși că putem lăsa, că putem permite acestei industrii creatoare a Europei să supraviețuiască și în doar să facem pe plac cine știe care multinaționale de dincolo de ocean. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Berez. Urmează acum domnul Iacov, cei cinut. Dosadašnji istupi gospodina Junckera i njegove komisije u mene, moram reći, ulijevaju povjerenje. Domnul Juncker, până acum mi-a dat motive să am încredere în această comisie. E un nou început, însă mă întreb dacă vor apărea și noi oportunități. Cred că trei, fraze, trei expresii sunt cheie pentru noastră. Investiții, dezvoltare și creștere. Aceasta este platforma pe baza căreia comisia dumneavoastră fie va avea succes, fie va eșua. Vorbim de una economică și monetară, de economia digitală. Eu cred și în economia circulară și multe idei care s-au vehiculat aici, dar cred că această comisie, cu programul prezentat și în sinergie cu statele membre și cu regiunile, municipalitățile, poate duce Europa mai departe și vă doresc mult succes. Mulțumesc, până președintele. Domnul Spine de acum. Grazie, pre- Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut și eu să vă pun o întrebare referitor la ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu votul din Grecia um, Siriza, reprezentantul Siriza, au denunț, i-au denunțat pe extremiști și în același timp au exprimat o dorință. Aș vrea să văd chipuri cunoscute, vertrautgesichter, chipuri de încredere. Și după ce am citit programul dumneavoastră, mi-am dat seama că redactarea acestui program, program trebuie să fi însemnat exact același lucru, să vezi aceleași chipuri. Acele chipuri care au dus Europa la sărăcie, la dezmembrare, dezagregare, de fapt. Acele chipuri care au pus la punct unul unul dintre capitele cele mai uh, deșarte, cel referitor la imigrație, cel de care mă ocup eu în Comisia Libertăți Civile și uh, privim cu ochelari de cal, pur și simplu, ca și cum nici nu dăm seama de ce s-a întâmplat. Uh, vedem cu aceeași perspectivă veche, pentru că nu vedem dincolo de uh, refugiații de război și de cataclisme naturale. Astăzi, Mediterana s-a transformat într-o adevărată groapă comună de toată jena. Este nevoie de o revizuire a regulilor de a va expira timpul, spune președintele. Din ce în ce însă regulamentul Dublin 3 este mai ineficace, pentru că avem de-a face cu oameni care au alte nevoi și în egală măsură Europa se mânjește cu o nouă culpă, cu o nouă vină și să sperăm că tot totuși vor apărea și chipuri noi care să ne ajute să depășim această realitate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Ah, urmează domnul Van Brem, două Er moet mij eerst iets van het hart, um, meneer de commissievoorzitter um, en vicevoorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i urez bun venit președintelui și vicepreședintelui. Cu ceva vreme încoace, Comisia și-a asumat uh, rolul și se pare că vorbi, și vorbiți despre uh, prea multă uh, birocrație, însă avem legislație bună despre calitatea aerului, uh, despre uh, referitoare la substanțele chimice, calitatea aerului. Toate acestea au dus la inovație, la mai multe locuri de muncă. Uh, Uh, deci să continuăm pe această cale. Cu o serie de cole- cu câțiva colegi am fost la Lima săptămâna trecută și pot să vă spun că documentul final a fost un duș rece. Știți cât de greu este să faci uh, progrese la nivel uh, mondial. Și asta mai ales în domeniul mediului. Avem senzația că Europa șchioapătă. Încerc să fiu optimistă în numele grupului uh, meu și al Parlamentului. Am vrea să vă putem sprijini, însă calitatea aerului și economia circulară, spuneți că lucrați la noi propuneri, că, că doriți modificarea legislației actuale atât pe, pe, pentru ambele dosare. Spuneți că ele nu sunt uh, eliminate. În 2015 ar urma să existe o nouă propunere pentru economia circulară și că ar urma să existe o nouă procedură uh, referitoare la calitatea aerului. Este important să vă sprijinim, însă există unele condiții pentru asta, și anume să nu scădem nivelul de ambiție al uh, obiectivelor noastre la aceste două dosare, astfel încât să ne asigurăm că avem o economie durabilă. Mulțumesc. Domnul Hagi George, un minut. Stimată domnule Juncker, am uh, citit programul de muncă al Comisiei și această lectură m-a lăsat perplex. De cine ne batem joc aici? Comisia ne prezintă un program cu sloganul Totul se va schimba. Însă, în realitate, vedem că totul rămâne la fel. Dacă ați citit programul anterior pentru a compara, veți fi de acord cu mine. Aceleași politici politici care tocmai ne-au adus uh, la eșec și popoarele în mizerie și sărăcie. 315 miliarde ca investiții se bazează pe un efect de pârghie. În plus, 16 miliarde luate din bugetul european, 5 de la bancă și restul va trebui mobilizat prin un efect de pârghie. În serviciul cui până la urmă? pentru a avea un mediu de afaceri propice monopolurilor și marilor grupuri de interese. Nu cred că foarte mult din acest ban vor ajunge la IMM-uri, bună oară. Socialiștii au făcut campanie împotriva dumneavoastră și acum vă susțin, că, acum că sunteți președinte, președintele întrerupe. Mulțumesc, doamna Faion, acum. Hvala. Hvala, predsedujoči na domnule președinte. Milioane de europeni nu își găsesc un loc de muncă sau și-au pierdut economiile în timpul crizei. Avem tineri dinamici cu foarte mult potențial, însă perspectivele lor sunt mai sumbre ca niciodată asta și uh, din cauza fraudei fiscale și a uh, multinaționalelor care profită de sistemele uh, fiscale diferite. Dacă am combate într-adevăr paradisurile fiscale, am putea uh, recupera aproximativ 1000 de miliarde de euro care dispar în fiecare an. Am putea investi în crearea de locuri de muncă pentru tineri, în consolidarea economiei. Uh, Cred că majoritatea dintre noi și opinia publică văd frauda fiscală ca o evitare imorală a propriei responsabilități. Comisia și guvernele sunt primii care promit combaterea uh, fraudei fiscale, însă tocmai aceștia au evitat adoptarea unei legislații în acest domeniu. De aceea dorim Uh, ca multinaționalele să raporteze de la țară la țară. Deja astăzi avem nevoie de dovezi uh, că Comisia este una de încredere și asta și-o doresc nu numai cei din Slovenia, din țara mea, ci toți cei din Uniunea Europeană Dacă nu reușim să câștigăm încrederea cetățenilor, înseamnă că nu am învățat nimic din uh, trecut în ceea ce privește frauda fiscală, în ceea ce privește retoricile uh, extremiste, în ceea ce privește uh, destinele celor din și migranților din, de la Marea Mediterană. Și eu nu îmi doresc așa ceva în calitate de euro, cetățean european. Vă mulțumesc, doamnă Fayon. Acceptați o întrebare din partea domnului Elfridge? Mulțumesc. Am o analogie referitoare la fotbal. Cred că fotbalul se joacă cel mai bine când arbitrul nu intervine foarte mult. Se asigură că nimeni nu trișează și nu faultează, dar nu uh, fluieră la fiecare minut. Așa poți avea un joc frumos și vezi lucrurile cum merg bine. La fel cu economia, poți avea o economie frumoasă, dinamică poate să fie la fel de frumos cum este când văd eu că uh, clubul uh, de fotbal de la mine de acasă câștigă. Nu vi se pare? Doamna Faion, vă rog. Stimate coleg, nu știu dacă am înțeles corect întrebarea dumneavoastră. Eu nu joc uh, fotbal, dar sportul este ceva ce ne leagă pe noi toți. Deci mi-aș dori să um, ne bucurăm de astfel de momente în Uniunea Europeană, momente sportive. Și da, dacă doriți o metaforă, putem face o astfel de metaforă cu o economie bine funcțională. Mulțumesc, domnul Tang. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să joci bine fotbal, condițiile trebuie să fie egale pentru toată lumea, iar Comisia își dorește să fie ambițioasă. Bravo ei, pentru că așa și trebuie și este o ultimă șansă aceasta pentru Europa. Programul de lucru pe anul 2015 este cât se poate de ambițios, oare? Și aș avea trei întrebări de adresa Comisiei. În primul rând, această mai bună legiferare n-ar trebui să se împotmolească totuși în discuțiile. O mai bună reglementare înseamnă o Europa mai bună, iar Europa mai bună trebuie să fie pe interesul tuturor. Legislația de mediu este necesară dacă ne dorim o economie durabilă în timp și uh, interesul tuturor și mă bucur să aflu că există o serie de propuneri în legătură cu economia circulară pe anul acesta. În al doilea rând, LuxLeaks în acest caz ne-a arătat că ceva nu merge, ceva nu e în ordine în ceea ce privește politica fiscală în Europa. Și care este um, părerea dumneavoastră? Cum vedeți noastră partea de raportare pentru fiecare stat în parte, o listă neagră cu companii și un plus de reglementare chiar? Pentru a evita o serie de structuri artificiale. În al treilea rând, domnule Juncker, ne-ați promis o Europa de nota 10, triplu A, ați spus, la nivelul social. Totuși, nu, nu s-a hotărât ce se întâmplă cu directiva detașare, iar acest lucru trebuie să se regăsească în programul de lucru de anul viitor. Va expira timpul și acum are cuvântul doamna Arena 1 și jumătate. Si, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus că Comisia trebuie să se concentreze pe esențial. Protecția socială pentru mine este un drept esențial în Europa. În programul dumneavoastră de lucru, subînțelegeți că dumpingul social trebuie tratat în cadrul mobilității lucrătorilor și soluția ar fi combaterea abuzurilor. Însă, domnilor și domnilor comisari, dumpingul social înseamnă mai mult decât atât. E un atac la adresa sistemului social european, punerea în competiție a lucrătorilor, acolo unde niciun lucrător nu poate câștiga. Cei mai bine uh, protejați vor fi în șomaj, cei mai puțin protejați vor fi exploatați. Nici IMM-urile nu vor fi cele care câștigă, cele care încearcă să respecte drepturile lucrătorilor. Sunt IMM-uri care astăzi sunt în faliment în întreaga Europa. Domnule Juncker, nici dumneavoastră, nici eu nu am fost aleși pentru a distruge dreptul lucrătorilor sau pentru a distruge rețeaua IMM-urilor din Europa. Sigur, ă, directiva de tașare a lucrătorilor trebuie revizuită și trebuie pusă în lucru toate instrumentele așa încât protecția socială în Europa să fie într-adevăr o prioritate. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre concediul de maternitate și mă bucur că tematica ă, este una problematică. Șase luni nu este mult. Cum știți, o sarcină durează 9 luni și sperăm că ne veți acorda suficient timp pentru a găsi o soluție. Mulțumesc. 30. Președintele, domnul Lunel, un minut. Micro, please. Sorry elnök úr alelnök úr én nagy reményekkel szavaztam meg az önök bizottságát néhány héttel ezelőtt. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru dumneavoastră și pentru această nouă comisie pentru că am crezut că economia va fi stimulată, că se va ajunge la creștere și că programul dumneavoastră va contribui la reducerea șomajului. Știți care este sectorul care contribuie cel mai mult la uh, crearea de locuri de muncă, este domeniul turismului. Turismul nu este menționat nici măcar o dată în programul dumneavoastră de lucru. Când vorbim despre o Europa competitivă, trebuie să ne gândim și la asta. Dacă vrem să rezolvăm problemele de competitivitate, trebuie să analizăm și acest lucru. O mare parte din venituri în Uniunea Europeană vin din turism. Și cu plăcere vă ajut. Înainte am fost secretar de stat pentru turism și mulți dintre deputați uh, participă la intergrupul uh, pentru turism. Vă rog să luați în considerare acest uh, sector în programul dumneavoastră de lucru. Săptămâna trecută, în calitate de maghiar, v-am trimis o scrisoare domnule Juncker despre faptul că în, program, în campania electorală s-au încălcat regulile. Nu am primit niciun răspuns la această scrisoare, însă a fost trimisă o declarație către presa maghiară, MTI, Sper că vom putea coopera bine și în viitor. Vă mulțumesc. Cu acesta vorbitorii, am terminat lista vorbitorilor înscriși, dar avem procedura catch the eye a intervențiilor spontane. Avem uh, mai mult de 24 de cereri, este o listă foarte lungă. Deci mă voi folosi de prerogativele mele de președinte și voi împărți timpul cât se poate de uh, egal în funcție de solicitările grupurilor. Voi anu- îi voi anunța pe cei care vor putea interveni maxim un minut. Opt persoane vor putea interveni. Mr. Siekierski, Mr. Tarabella, Mr. Serra Santos,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 Can I start? Madame Senra Rodriguez, Președintele este și doamna Rodriguez pe listă domnule președinte juncker domnule vicepreședinte timmermans în calitate de președinte al comisiei mediu din acest parlament și în numele coordonatorilor tuturor grupurilor politice vă transmit nemulțumirea profundă personală și a colegilor mei referitor la retragerea pachetului legislativ privind economia circulară și în legătură cu aceeași inițiativă în legătură cu calitatea aerului. am asculta din partea dumneavoastră că aveți o nouă propunere și că, că ceva care tocmai a venit pe depeșele agențiilor de presă în legătură cu propunerea de îmbunătățire pe care le veți face. Și așteptăm să vedem dacă cineva are și posibilitatea să vină aici să ne explice în ce mod veți aduce îmbunătățiri. Și dacă o să înțelegem, o să și salutăm acest lucru. Domnule vicepreședinte, v-am invitat în fața Comisiei de Mediu de mai multe ori și încă vă așteptam să ne faceți o vizită. Este limpede că după ce a justificat retragerea acestui pachet pur și simplu prin aceea că nu se putea ajunge la un acord între instituții, chiar înainte să fi avut posibilitatea să analizăm textul, cu siguranță că acest lucru ni s-a părut cel puțin penibil. Mulțumesc, domnule Lavia, domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte după două ore de dezbatere ajungem să vorbim despre agricultură adică 38% din bugetul european să legiferăm mai bine Uh, Comisia a început deja acest lucru uh, prin distribuirea de fructe și legume proaspete în școli, simplificând așa încât programul să fie mai accesibil și de asemenea cu măsuri educative în ce privește alimentația. Raportul meu a fost depus pe această temă, acum se află în faza de traducere și era păcat să fie retras. Însă doream clarificat dacă Comisia menține acest dosar deschis sau nu. Apoi, culturile bio, culturile ecologice. Uh, Uh, importăm 30% din consumul ecologic în Europa și sectorul ne solicită protecția. Îmi imaginez că Comisia nu va retrage acest proiect de regulament. În ce privește semințele, uh, directiva a fost mereu amânată și mă întreb care sunt intențiile Comisiei. Ar fi fundamental să dăm un semnal clar și sectorului agricol care are mare nevoie de sprijinul nostru astăzi. Mulțumesc! Κύριε Γιούνκερ, εκπλήσωμαι που σας βλέπω εδώ. Νόμιζα ότι είχατε πάει στην Αθήνα για να στηρίξετε. Domnule Juncker, mă uimește faptul că sunteți aici. Credeam că ați mers la Atena să-i sprijiniți pe uh, politicienii care impun uh, memorandumurile. L-ați trimis pe domnul Moscovici și a dat totul peste cap. Uh, Având în vedere alegerile generale ce vor avea în Grecia, vă întreb, cine vă credeți, domnule Juncker, noul guvernator al Atenei? Cine vă dă dreptul să interveniți în politica internă a Greciei? Sunteți președintele Comisiei sau reprezentantul uh, Troicii și al creditorilor? Fiți neutru, domnule Juncker. Acest lucru este impus de către tratate. Va trebui să înghițiți acest medicament amar dumneavoastră și uh, cei care sprijină memorandumul în Grecia. Electoratul uh, elen vă va transmite foarte clar un mesaj. Vă mulțumesc, domnul Faria, acum. Obrigado, presidente. presidente da Comissão, vice-presidente. Estamos... Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Vorbim despre programul de lucru al Comisiei pe 2015 și adevărul este că o să vă lipsiți de o serie de programe, cum este cel de uh, reciclare, economie circulară și calitatea aerului. Domnule Juncker, puteți să ne mai liniștiți în temele noastre? Vă întreb, chiar vreți să abrogați aceste acte legislative privind uh, calitatea aerului și o reciclare de 70% ca obiectiv? Până în 2050, uh, pentru că V-am mai întrebat acest lucru? Deja mai multe state membre, dintre care Franța și Germania, au cerut Comisiei să mențină aceste două directive. Ce părere aveți dumneavoastră și cum aveți de gând să gestionați acest conflict care pare să fie exploat între Timmermans și domnul Timmermans și comisarul de mediu și care săptămâna trecută ar fi zis că nu ar fi permis ca aceste două directive de mediu să fie retrase. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Doamna Rodriguez. señor presidente señor juncker domnule președinte juncker o femeie din trei în uniunea europeană suferă de violență conjugală. Eu nu am văzut nimic în programul dumneavoastră de lucru pentru a combate acest flagel, agricultura, pescuitul, uh, cei doi piloni ai suveranității alimentare și care uh, permite um, crearea locurilor de muncă pentru uh, tineri, n-au nicio legătură. Sărăcia, familia, excluderea socială. N-am auzit nimic de toate acestea în prioritățile dumneavoastră pe 2015. Accesul la locuință sau, altfel spus, a împiedica ca mii de oameni să-și piardă locuința în fiecare zi. Nimic, nimic despre locurile de muncă precare sau pierderea drepturilor sociale care nu fac decât să spărească zi de zi. Nimic nici despre privatizarea serviciilor publice de bază, cum ar fi serviciile de sănătate și educația. Toate acestea nu fac parte din prioritățile dumneavoastră sau pur și simplu ați uitat să ne spuneți ce urmează să faceți. Mulțumesc, domnule președintele. Domnul Castaldo. Anni fa un grande uomo, Paolo Borsellino, disse che la... L-a ucis un mare om Paolo Borsellino, procurorul, spunea că politica și mafia trăiesc și controlează același teritoriu. Dacă nu, ori se războiesc, ori se pun de acord. În orice, de multe ori se pun de acord. Știu prea bine cetățenii cinstiți din orașul meu, Roma, care sunt uh, tulburați de o anchetă din ce în ce mai gravă. 37 de arestări, mai mult de 80 de anchetați, printre care și oameni politici, companii, ziariști, um, militari și oameni de afaceri. Iată mafia capitalului și aceasta este criminalitatea organizată din ce în ce mai nerușinată și da, dumneavoastră, când ați prezentat programul, ați spus că e răspunderea europeană să combatem această problemă. Și acum treceți de la vorbe la fapte. Propunerea împotriva spălării de bani este utilă, dar nu este ci suficientă. Dacă nu se introduce în Uniunea Europeană Um, infracțiunea de asociere la acțiuni de crimă organizată, dacă nu se introduce confiscarea, dacă nu renunțăm la secretul bancar în paradisurile fiscale, dacă nu vom duce la sancționarea infracțiunilor, va câștiga omerta legea tăcerii și noi vom pierde cu toții. Mafioții nu mai pot fi niște persoane care spun că nu, nu există cei despre care spun că nu-i cunosc. Liniștea instituțiilor, domnule președinte, ucide. Liniștea înseamnă mafie, domnule președinte. Mulțumim. Mulțumesc, domnul Sikerski. Pominę pochwały i podziękowania. Wiceprzewodniczący Timmermans powiedział, że jeśli czegoś nie... Domnule președinte, domnul Timmermans tocmai a spus că dacă ceva nu a fost menționat, asta nu înseamnă că nu este important. Deduc din asta că prioritățile pentru 2015 vor fi, de fapt, mai multe Însă faptul că se discută ceva nu înseamnă că se vor uh, găsi și soluții, că vom avea succes. Există multe probleme în Uniunea Europeană, probleme cu care se confruntă Parlamentul, Consiliul, Comisia. De exemplu, cotele uh, de lapte, de exemplu, um, conflictul din Ucraina, embargoul rus, Um, maladiile, bolile porcine, de exemplu. Eu cred că programele școlare și producția agricolă ecologică sunt subiecte sensibile, dar foarte importante din punct de vedere social. Cred că această problemă, că toate aceste subiecte nu ar trebui să fie abandonate, ci ar trebui să fie incluse în prioritățile dumneavoastră pentru 2015. Sunt de acord cu dumneavoastră, președintele întrerupe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 Foarte mult încă o dată cerem Comisiei Europene să uh, intervină. Pentru că sectorul laptelui în 2015 ar putea să se confrunte cu probleme foarte mari și cu o mare volatilitate a prețurilor, mai ales în zone în care nu prea există variante alternative. Eu vin din arhipelagul Azore, care um, reprezintă 30% din producția de lapte din Portugalia. Noi acoperim propria piață, dar putem în egală măsură să exportăm ca urmare a unor investiții individuale în mai bune tehnologii și avem și o bună gestionare a ofertei care a permis un randament ridicat al investițiilor și cer Comisiei Europene să aibă bunăvoință politică în acest sens, astfel încât să se identifice soluții realizabile și pentru o reglementare a acestei piețe și în același timp să nu se piardă din vedere o serie de modificări structurale, astfel încât să putem anticipa anumite probleme și este de asemenea necesar și ca um, banii din fondul european de pescuit uh, să fie folosit pentru scopurile menționate și nu pentru o serie de soluții pe termen scurt. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Comisiei Europene. Are cuvânt domnul Timmermans, Franz Timmermans, care se ocupă de mai bună reglementare și, uh, ce să spun, dacă tot respectați regulile, aveți 5 minute, deci puteți să uh, puneți în practică ce propovăduiți. Vă rog. Deci, um, uh, Mulțumesc mult, domnule președinte. E nou pentru mine să aud vocea și să înțeleg că nu dați nicio judecată de valoare asupra economiei europene. Uh, am uh, prea puțină experiență în Parlamentul European, dar învăț rapid. Am fost membru al uh, unui Parlament Național, an la rând, am fost reales de șase ori și um, acum trebuie să mă obișnuiesc cu felul în care lucrează Parlamentul European. Și lucrurile sunt diferite, pot să vă spun. Bună oară! Um, m-aș fi bucurat să îi pot răspunde domnului Faraj, dar dumnealui nu a avut răbdare să aștepte răspunsul nostru. Și e ceva cu care nu sunt obișnuit într-o dezbatere parlamentară. Dar se pare că aici așa se petrec lucrurile. În al doilea rând, Săptămâna trecută un document s-a scurs către presă și președintele Juncker, la fel și eu, am fost foarte necăjiți pentru că acest lucru nu ne ajută în munca noastră și ce se întâmplă e că se creează um, o întreagă dezbatere, un întreg scandal în media și dumneavoastră, firește, reacționați, cum ați făcut și dumneavoastră astăzi. Și în experiența parlamentară, nu am putut uh, să reacționez, n-am putut să spun că lucrurile stau altfel, că urmează să luăm o decizie politică, însă din respect pentru Parlament nu am ieșit să dau răspunsuri presei, pentru că consider că programul nostru trebuie prezentat întâi de toate aici în, în, în Parlament și nu media. Deci, practic, ești legat cu cel puțin o mână la spate dacă nu poți reacționa la ce se întâmplă în presia. Iată de ce v-aș solicita că dacă vă arăt respectul pe care trebuie să vi-l arăt prezentând programul nostru aici, vă rog foarte mult ca și dumneavoastră să ascultați ce spun eu și să reacționați la ce spun eu și nu la ce ați putut citi în presă despre un document care s-a, uh, s-a scurs. Uh, ar fi mult mai ușor dacă ne-am ascultat unii pe alții. Eu încerc să vă ascult pe dumneavoastră. Și uh, comisia, iată, asta a decis, asta vom face și cum am spus foarte limpede, uh, avem intenții în ce privește uh, protecția mediului, uh, menținem programe existente, vom continua pachetul deșeuri, însă ne dorim ca acestea să fie completate cu tot ce ține de economia circulară, așa încât să profităm cu toții de oportunitățile pe care planul Juncker îl va oferi în termen de investiții, tocmai pentru economia circulară și nu vom scădea ambițiile noastre în ce privește um, asigurarea unui aer curat pentru Europa. Vom schimba poate unele propuneri, pentru că considerăm că, pe de-o parte, creează o povară neadecvată și că putem face mai mult și mai bine, iar Comisia își va asuma rolul ca um, inițiator de legislație, încercând să aducă la masa decizie celelalte instituții europene. Acestea sunt regulile și aceasta vom, o vom face. Însă cu o agendă pozitivă și fără a scădea standardele. De asemenea, în ce privește problemele sociale, acordăm o importanță foarte mare în comisie asupra acestor lucruri. Și am, am fost întrebat în mod specific ce se va întâmpla cu pachetul mobilitatea lucrătorilor. Noi ne dorim să susținem mobilitatea, să combatem abuzurile, pentru că există abuzuri și abuzurile blochează libera circulație în Europeană. Dorim de asemenea ca lucrătorii noștri să poată să răspundă la oferte de locuri de muncă în alte state membre. Cum vom face acest lucru? Ei bine, vom avea o bază de date europeană a posturilor vacante, vom adapta regulile uh, sociale și vom asigura, uh, vom ameliora detașarea lucrătorilor, așa încât din nou să combatem abuzurile. Și cum am anunțat, va exista o revizuire țintită a de- Directivei a Lucrătorilor, începând din 2015, tocmai pentru a ne asigura că tocmai nu va exista dumping social în Europeană, pentru că astăzi constatăm că acesta există. Vorbiți cu cei din sectorul transportului și vor confirma. Iată care sunt ambițiile noastre și dacă vorbim de poziția femeilor și e un lucru foarte important, nu vorbim doar despre ce e uh, just din punct de vedere moral uh, lucruri pe care eu, ca tată, nu pot, le pot accepta ca fiicele mele să se afle pe o poziție mai slabă, societatea sau pe piața de lucru în comparație cu cei doi fii ai mei. Dar există și motivații economice. Facem să sufere economia dacă nu creăm uh, echitate între femei și bărbați. Însă, trebuie să fim și pragmatici. Propunerea de directivă în ce privește conceptul de maternitate pentru multe state membre a fost scurcircuitată de realitatea din statele membre, pentru că de 8 ani aceasta este blocată, așa încât statele membre au depășit cu mult amițile acestui text și noi ne dorim acum să ameliorăm lucrurile. Adică, pe baza acestei propuneri, să ameliorăm lucrurile. Dați-ne ideile dumneavoastră. Dar dacă nu ameliorăm poziția femeii pe piața forței de muncă, vom lua alte inițiative noi pentru a ne asigura că progresăm pe această temă. Dacă domnul Faraj ar fi fost încă în sală, aș fi putut să-i spun că există un punct în care sunt de acord cu el și orice dezbatere e bună. Chiar și atunci când suntem de acord, i-aș fi spus că are dreptate atunci când spune că există o povară mult prea mare la nivelul Uniunii Europene asupra IMM-urilor și e clar că trebuie să facem ceva pentru a înlesni această povară asupra IMM-urilor. Dacă ajutăm IMM-urile să scape de această povară, ele imediat vor putea angaja 1, 2, 3 oameni în plus, ceea ce e o contribuție directă la combaterea șomajului în Europeană. Și în acest sens, cred că de data asta, domnul Faraj a dat dovadă de spirit european probabil că ar fi reacționat și ne-ar fi arătat uh, sentimentele lui adevărate. Nu știm cum să petrec lucrurile la UKIP, dar aș dori să îl antrenez și pe dumnealui în dezbaterea noastră, tocmai pentru a dovedi ce înseamnă Europa. O ultimă remarcă, pentru că mulți au invocat acest lucru. Sigur că sunt foarte multe teme importante dar dacă o temă e importantă, nu înseamnă că Europa trebuie să reacționeze tocmai pe acea temă. Dacă dorim să ameliorăm situația pe piața forței de muncă și situația socială în statele membre, aceste lucruri nu pot veni doar din partea UE. UE sigur are un rol de jucat, dar în egală măsură statele membre trebuie și ele să facă pași înainte. Iată de ce v-aș propune ca împreună Parlamentul și Comisia să facă un efort suplimentar pentru a antrena Consiliul în aceste dezbateri, pentru că multe lucruri trebuie să se petreacă în statele membre, iar acestea sunt reprezentate la Consiliu și acolo ele trebuiesc activate dacă dorim pași uh, pe calea progresului. Noi am pregătit programul Comisiei, vi l-am prezentat astăzi și în ce mă privește e doar punctul de deschidere al unui dialog și nu e ultimul cuvânt al Comisiei. Suntem deschiși la opiniile dumneavoastră și vrem să ne asigurăm că oferim soluții în ce privește creșterea și ocuparea. Așa cum a declarat domnul Juncker încă de la bun început, când urma să fie ales. Mulțumesc, spune președintele. În concluzie, președintele Juncker, vă rog. Domnule președinte, stimați deputați, în primul rând aș vrea să vă spun că Trebuie să schimbăm modul în care acționăm. Am asistat la reuniunea președinților de comisii, unde s-a spus totul, dar nu am, av- nu am avut concluzii. Eu și cu Franz Timmermans am participat la conferința președinților. Azi am senzația că aceste reuniuni n-au avut loc niciodată. În al treilea rând, am vrut să prezentăm în fața dumneavoastră programul Uh, comisiei, în, în loc să îl uh, prezentăm uh, în presă, președintele, acesta nu este un comportament uh, adecvat în Parlament. Bună seara, domnilor, spune domnul Juncker. Da, înțeleg și uh, discursurile în care vorbiți. Nu trebuie să-mi arătați neapărat uh, steaguri, pentru că înțeleg dacă îmi spuneți lucruri. Aș dori să spun în fața dumneavoastră că doresc să am să discutăm o metodă de lucru în conferința uh, președinților. A fost parțial frustrant, atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră uh, de, a modului în care s-au desfășurat discuțiile. În al treilea rând, aș dori să revin la anumite puncte pentru a le detalia. Ecutăm parla ă, ascultăm Parlamentul și ascultăm Consiliul. Și uh, văd că nimeni nu a subliniat această regulă de politețe de bază. Din lista inițiativelor, am retras, împreună cu domnul Timmermans, toate uh, proiectele care uh, se bucura, care, uh, la care se opunea Parlamentul. Acta, afară, un, alte elemente uh, împotriva cărora Parlamentul s-a opus, le-am le, le -am eliminat și nu ați avut dreptate să nu le menționați dacă ne-am fi prezentat în fața dumneavoastră și am fi spus totul rămâne valabil, inclusiv ce ați respins. Vom face la fel ca toți ceilalți, nu facem propuneri noi, totul rămâne pe masa discuțiilor, nu retragem nimic, 30 de propuneri noi. Ne-ați și aplaudat? Nu, am făcut ceea ce am promis în fața acestui Parlament și o vom face și anul viitor. Vom prezenta un program pentru 2015 am prezentat acum unul pentru 2015 și vom prezenta la anul unul pentru 2016. În ceea ce privește fiscalitatea, totul a fost, di, a, a fost spus și totul se va face. După cum am spus, ce s-a spus se va și face. S-a vorbit mult despre transparență. Este uneori ironic, un spirit uh, umoristic care pune stăpânire pe această sală. Uh, cu Franz Timmermans. Am făcut o propunere referitoare la transparența internă în comisie. Comisarii, cabinetele, directorii generali trebuie să informeze publicul referitor la uh, natura uh, întâlnirilor pe care le-au avut cu membrii publicului. Uh, nu am auzit pe nimeni din Parlament făcând același lucru. Faceți același lucru, fiți la fel de virtuoși ca Comisia Europeană. Mâine puteți vota o rezoluție uh, spunând că veți face exact la fel um, ca și Comisia. Iar apoi în ceea ce privește Grecia. Eu nu înțeleg uh, limba uh, elenă, deci nu știu ce a scris presa greacă, dar când faceți referire la extremiștii din uh, Uh, Grecia, nu apărat extrema dreaptă. Eu la această extremă uh, m-am gândit. Nu m-am gândit la dumneavoastră ca fiind posibil extremiști. Nu văd de ce uh, stânga apără extrema dreaptă. Eu detest extrema dreaptă. Sunt președinte al comisiei. Asta nu înseamnă că uh, venind la Strasburg am fost emasculat. Îmi uh, păstrez uh, convingerile, spun Germaniei, Belgiei, Franței, lucruri care nu le plac. Uniunea Europeană este politică și Comisia exact la fel. Președintele, da, voi transmite îngrijorările dumneavoastră referitoare la metoda de lucru conferinței președinților și biroului. Această dezbatere s-a încheiat. Votul va avea loc la următoarea sesiune în ianuarie. Uh, um, mulțumesc, dragi colegi. Domnule Juncker, vă mulțumesc. Continuăm cu dezbaterea pentru buget, dar înainte de a trece la aceasta, trei anunțuri. În primul rând, în ceea ce privește recomandarea de decizie uh, că din partea Comisiei INTA de a nu a ridica obiecții la un act delegat, nu au, fost uh, prevăz- nu au existat obiecții în termenul de 24 de ore. Conform regulii 105, aliniatul 6, recomandarea este aprobată și se va publica cu textele adoptate de mâine 17 decembrie. De asemenea, doresc să vă informez că, în conformitate cu regula 231, alineatul 4, nu au existat solicitări